Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Dragi colegi, haideți să, rula, să reluăm lucrările noastre. Domnule Van de Camp, vă așteptăm. Veniți, veniți. Încet, dar sigur. mais, mais tout, tout arrive à point nommé. Prenons le... La momentul potrivit. Dacă avem răbdare, puțin tică răbdare. Mult noroc, domnule camp. Cred că această după-amiază va fi una nostimă și veselă pe un subiect deosebit de interesant. Am marea plăcere să deschid această ședință noastră în jurul unui schimb de opinii împreună cu coordonatorii noștri TNT. Vreau să o salut mai întâi pe doamna Carla Pace și pe domnul Brian Simpson, care cunosc foarte bine această, această comisie. Aștept ca domnul Brian Simpson să-și pună căștile. Cunoașteți bine această comisie și vom aborda subiectele următoare. Cum anume putem să ușurăm multimodalitatea și cum putem să promovăm autostrăzile înspre uh, mare și, de asemenea, vom evoca și progresele în coridorul Rin-Dunăre. Doamnelor și domnilor, așteptăm multe din partea dumneavoastră pe durata acestor prezentări, vom fi foarte atenți și mai întâi am să dau cuvântul celor doi coordonatori care ne-au făcut onoarea de a fi alături de noi, tocmai pentru a ne prezenta uh, situația, după care coordonatorii noștri din comisia noastră vor avea ocazia să intervină, domnul Piper și domnul Ismail Artuc. Vă mulțumesc pentru prezență, vă vom asculta cu foarte multă atenție și apoi oricum vă vom adresa multe întrebări. Bun. Deci, veți avea mai întâi cuvântul doamna Carla Beis pe această pe acest subiect care ne interesează pe noi și anume cum să ușurăm, să facilităm multimodalitatea și care este situația cu coridorul Rin-Dunăre. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul timp de 15 minute. Dear Chair, dear Karima, if I may, dear colleagues, Stimată doamna președintele, stimați colegi, doamnelor și domnilor, e adevărată plăcere să fiu prezent astăzi aici pentru a vă prezenta multimodalitatea și eficiența logisticii de transporturi de marfă, pe care e vorba de un subiect pe marginea care am redactat un document. Este unul dintre obiectivele principale din uh, documentul Carta Albă din 2011 pe tema transporturilor și care a trasat liniile principale ale politicii de transporturi și logistică în Uniunea Europeană. Pe de o parte, ne dorim să avem coridoare de transport multimodale integrate, uh, integrate la nivel fizic, digital și de infrastructură în așa fel încât să avem sisteme informatice foarte avansate și să putem să folosim uh, întreaga infrastructură de-a lungul întregă, întregilor coridoare. Pe de altă parte, această integrare este o condiție prealabilă pentru a avea un adevărat sistem logistic. Colegii mei, au explicat în luna martie de ce coordonatorii europeni au hotărât să-și depășească doar rețelele și coridoarele strict geografice și să examineze și niște chestiuni mai degrabă orizontale. Pentru că există probleme și oportunități în materie de uh, multimodalitate, de coridoare, de utilizarea diferitelor tipuri de combustibili, de integrare și acestea sunt comune nu doar tuturor coridoarelor, ci și uh, altor uh, uh, subiecte legate de transporturi, tocmai pentru a ne îndeplini obiectivele climatice. încercăm să ne concentrăm pe diferitele soluții la nivel global și aș dori să punctez anumite aspecte. Cum anume putem să avem o utilizare cât mai bună a capacităților, în așa fel încât să avem moduri de transport prietenoase cu mediul, coridoare eficiente, cum putem să încurajăm investițiile la nivel transfrontalier. Cum putem să îmbunătățim uh, transporturile multimodale printr-o infrastructură mai bună care să integreze atât calea, de, calea ferată cât și transporturile maritime? Cum putem face legătura în mod fizic și în mod inteligent între diferitele uh, tipuri de transport pentru a avea uh, servicii de comerț și de logistică eficiente? Este o perspectivă amplă și reprezintă o dimensiune vitală în așa fel încât transportul nostru să fie mai uh, eficient și pentru a ne reduce amprenta de carbon. În document am recomandat, spre exemplu, faptul că în momentul în care se identifică investițiile necesare pentru transportul multimodal și pentru dezvoltarea noi coridoare, ă, trebuie să acordăm atenție mai multor factori. Investițiile în coridoare și în punctele nodale trebuie să fie mai bine aliniate și într-o perspectivă transfrontalieră și prioritizarea investițiilor în platforme logistice și multimodale trebuie să țină seama de aspecte proiectele transfrontaliere și să se integreze în planurile locale, regionale, în așa fel încât să li se acorde atenția cuvenită. Fluxul de informații este vital și tot atât de vital ca și infrastructura fizică la, uh, pentru a avea un lanț logistic eficient. Digitalizarea este deci un subiect important pentru întregul lanț de sistem de transporturi și servicii aferente. Știu și sunt încântată de faptul că și la comisia dumneavoastră s-a făcut o muncă importantă pe acest subiect și vreau să mulțumesc doamnei Ayala Sender pentru raportul său excelent care demonstrează că avem o convergență de opinii. Suntem de acord cu rolul cheie pe care îl pot avea uh, coridoarele uh, navigabile interne în întregul, întreaga rețea. Și trebuie să abordăm și problema digitalizării pentru a ține seama și de dorința noastră de decarbonizare a economiei și a transporturilor. Coridorul Rin-Dunăre este unul foarte important, care traversează mai multe țări europene, Germania, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, România și Bulgaria, ca să nu mai vorbesc și de alte uh, țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum Serbia. Și ajunge până în Marea Neagră și împreună toate acest, toți acești kilometri reprezintă mii și mii de uh, kilometri de transporturi. Peste 3000 de kilometri navigabili în 9 state membre, plus încă un, un stat care nu este membru al Uniunii Europene. Continentul are 89 de porturi, două porturi maritime, 14 puncte nodale și 7 uh, terminale utilizate pentru transporturi pe cale ferată. Transporturile și programul din domeniu contribuie la decarbonizarea economiei europene prin investiții masive în moduri uh, de transport prietenoase cu mediul. E vorba de mii de proiecte astfel dezvoltate pe în Uniunea Europeană. În perioada 2014-2015 avem un total de 14,5 miliarde de euro și anume 65% din volumul total de investiții în domeniul transporturilor, 1,6 miliarde pe proiecte navigabile interne și 3,2 miliarde în uh, alte tipuri de proiecte asemănătoare. Și pot să vă spun că astăzi avem 57 de acțiuni pe acest coridor finanțate din fonduri europene. 37 de acțiuni pentru aproape 3 miliarde de euro Iată câteva exemple concrete despre felul în care logistica și uh, multimodalitatea poate fi dezvoltată, ține seama de diferitele coridoare ce există. E clar că acest coridor Rin-Dunăre um, este deosebit de important, având în vedere și lungimea fluviului Dunăre. Reabilitarea are nevoie de un master plan pentru Dunăre și a fost dezvoltat în cadrul strategiei europene pentru regiunea Dunării. Este coordonat de către ministerele de transport din România și Austria. Acest master plan ține seama de toate punctele critice și propune măsurile necesare pentru a avea o reabilitare completă a întregului coridor. Iar din punct de vedere al utilizatorului, putem spune că au existat probleme foarte mari de navigație, dar acestea au fost considerate drept prioritare spre a fi rezolvate. Și e vorba de um, state membre care își doresc să propună servicii uh, de navigație internă uh, mai uh, de, de încredere. Acest lucru s-a transpus prin concluzii la nivel de Consiliu și cooperarea a avut loc nu doar la nivel politic, ci se materializează de asemenea și în proiecte comune uh, de navigație pe Dunăre. E vorba de șase țări care s-au, uh, uh, și-au pus forțele împreună, Bulgaria, Croația, România, Austria, ci acest proiect, acest plan plan național care este pregătit de două ori pe an se referă la toate progresele înregistrate și care sunt astfel monitorizate și astfel avem o bază pentru uh, de lucru uh, asupra care s-a ajuns la un acord în luna iunie la Rotterdam. E vorba de un angajament, așa cum a fost el formulat în decembrie 2014. nu numai că monitorizează felul în care se desfășoară acest plan, ci analizează de asemenea și viitorii pași necesari. E nevoie de o gestiune concretă și de instrumente concrete de gestionare a navigației, nave și așa mai departe. Și deci se uh, realizează investiții și achiziții în acest domeniu. În imaginea aceasta puteți vedea investițiile în cele cinci nave de monitorizare, de supraveghere de care a fost nevoie și care au fost achiziționate în octombrie. Însă mai sunt și alte nave ce vor fi uh, achiziționate și puteți vedea realizările de infrastructură necesare și care au fost instalate pe Dunăre în acest sens. Dincolo de ceea ce am descris până în prezent, la nivel de coordonare și cooperare, e clar că mai avem și o altă provocare. Trebuie să, co să combinăm finanțarea la nivel național și european, în așa fel încât să avem resursele necesare pentru întregul coridor. În Bulgaria, spre exemplu, planul, uh, uh, masterplanul a subliniat faptul că există probleme de investiții și Finanțările s-au putut face prin programele operaționale pentru transportul și infrastructură de transporturi 2014-2020 și am plăcerea să am avut plăcerea în luna martie să particip la o, o, o întâlnire pe acest subiect în Ruse, în Bulgaria. Digitalizarea, de asemenea, va accentua interconectivitatea și exploatarea tuturor serviciilor și informațiilor existente, o punere în comun a acestora, o eficiență sporită a, logist- a serviciilor logistice prin simplificarea formalităților administrative, reducerea birocrației și, în al doilea rând, optimizarea optimizarea fluxurilor uh, de uh, mărfuri. E nevoie de o abordare coordonată între toți factorii interesați. Pentru că e vorba și de interese uh, de afaceri care au un rol preponderent și logistica și intermodalitatea au un potențial imens pentru a optimiza resursele de transporturi și pentru a eficientiza resursele actuale, în așa fel încât acestea să fie mai ieftine și să se reducă pe cât posibil efectele negative. Un element cheie reprezintă digitalizarea în ceea ce privește căile navigabile interne, aici există servicii de informații. Există 50 de parteneri din 13 state membre care și-au uh, unit eforturile pentru a ajunge la o etapă uh, ulterioară. Iar aceste proiecte pot fi definite pe întregul coridor. Un element cheie reprezintă o integrare permanentă și o consultare a tuturor factorilor interesați în acest domeniu al căilor navigabile interne, în așa fel încât să obținem cele mai bune rezultate bazate pe nevoi. Și inițiativele europene trebuie să ducă la o sporire a eficienței a transporturilor pe căile navigabile interne, în așa fel încât să avem previziuni cât mai bune pe viitor în ceea ce privește nevoile, reducerea timpului necesar, reducerea barierelor și obstacolelor administrative și a poverilor administrative și sporirea uh, capacităților existente și utilizarea lor. Și în acest sens, o inițiativă cheie va fi lansată la nivel european în Berlin în ianuarie 2017. A fost lansată. Și multimodalitatea necesită infrastructură bine amplasată, de performantă, care să servească diferite puncte nodale, cum ar fi porturile, platformele logistice, uh, uh, porturile urbane și acestea sunt uh, necesare pentru a avea o formă de integrare. Și e nevoie de interconectare corectă, atât la nivel digital cât și la nivel fizic. Toate aceste informații trebuie să fie cât mai bine aliniate, iar pentru asta e nevoie de investiții atât în infrastructurile fizice cât și uh, în punctele nodale. Și e nevoie de asemenea și de stabilirea unor infrastructuri digitale corect pentru a avea interconectivitate. Și acum aș dori să vă prezint câteva proiecte. Project. Previous to the works, TNT TNT a finanțat mai întâi un studiu, apoi sigur au fost declanșate lucrările, a făcut-o în 2012 pentru a avea o analiză de piață, pentru a avea un concept inovativ, pentru uh, operațiuni de transbordare în porturi și un design final pentru a aduce la zi portul respectiv. Studiul uh, este un bun exemplu de cooperare dintre parteneri locali, industrie și utilizatori. Și sigur, uh, este un exemplu de partajarea celor mai bune practici pentru coridorul și pe baza detaliului final a fost uh, aprobată o propunere de construcție și uh, este o acțiune în cadrul SEF și își dorește să îndeplinească următoarele activități, proiecte, management de proiect, comunicare, apoi punerea în aplicare a construcției în, cu terminale trimodale, apoi aducerea la zi a infrastructurii portoare, și să construiască uh, legăturile care lipsesc uh, până acum cu scatul, să dezvolte un sistem de furnizare, un lanț de furnizare, un sistem uh, intermodal, apoi pentru o certificare, pentru un terminal trimodal, trimodal pentru portul din Giurgiu și apoi cel de-al doilea plan de lucru, cotarea geografică a coridorului Dunăre-Rin, subliniază nevoia unui model uh, și un sistem de transport intermodal și fiabil, infrastructuri uh, rutiere și uh, de cale ferată sunt de mare importanță, dar sigur că noi putem avea un rol important cu căile de apă navigabile în dezvoltarea regiunii și în reducerea impactului de mediu în general al celorlalte moduri de transport. Asta sigur, dacă există și voința politică de a dezvolta navigabilitatea, se pot dezvolta condiții fiabile și durabile, chiar și dragarea unde e nevoie pentru a atrage uh, elemente care pot uh, permite o competiție reală cu celelalte moduri de transport. În concluzie, s-au făcut multe, dar nu e timpul să uh, dăm înapoi. Uh, să nu ne culcăm pe lauri și acum intrăm în cea a treia generație de planuri de lucru la începutul 2018. Cu toate acestea, uh, trebuie văzut cum uh, se va desfășura analiza și aceasta va fi oricum doar startul procesului. Mai avem 13 ani până când ne atingem obiectivele Eh, deci e vorba de anul 2030, până când trebuie realizată rețeaua TNT, eh, timpul e scurt eh, pentru a pune în aplicare proiectele de transport. Sunt convins că, sunt convins că știți cu toții ce se întâmplă propriile voastre țări, deci e important să monitorizăm în continuare de aproape punerea în aplicare a rețelei de bază, e făcută în strânsă cooperare cu statele membre, cu managerii de infrastructură și toți ceilalți actori implicați în coridor E important, mai ales pentru toate mm, proiectele transfrontaliere. Uh, de asemenea, vrem să ne asigurăm că coridoarele noastre și prioritățile noastre orizontale sunt pe deplin multimodale și se, țin, se ține cont de toate aspectele politice uh, din uh, planul TNT, inclusiv combustibil uh, alternativ, uh, parcare, uh, protecția mediului. Deci doar așa vom fi pe deplin aliniați la nevoile cetățenilor și ale mediului de afaceri. Mulțumesc! Mulțumim! Spune președinta. Mulțumim, Carla. am permis dacă îmi permiteți noastră să vă tutuie, să vă spun pe numele mic. Mulțumim pentru această prezentare foarte detaliată. Nu mai pierdem vremea și dăm cuvântul domnului Brian Simpson, care se va concentra pe un subiect din ce în ce mai prezent. Vorbește toată lumea acum despre faimoasele autostrăzi ale mării. Mulțumim, domnule Simpson, că sunteți alături de noi. Aveți 15 minute la dispoziție pentru uh, a ne face această prezentare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri, îmi face o mare plăcere să revin aici. Ultima oară când uh, am fost la Comisia TRAN în iunie anul trecut, uh, iată, am făcut o prezentare a primului meu program de lucru în ce privește viitorul autostrăzilor mării și cred că astăzi uh, voi putea să vă aduc la zi cu situația. 2017 este anul mării, anul maritim, e o perioadă de cooperare intensă între toți actorii din sectorul maritim pentru o mai mare conștientizare a importanței transportului maritim pentru Europa și pentru uh, modernizarea cadrului UE pentru transport maritim în contextul uh, epocii digitale ca urmare a uh, declarațiilor Carle, aș sublinia eu cât de importantă e politica MOS, adică uh, autostrăzile mării, pentru integrarea totală a coridoarelor de transport europene, pentru că fără aceste autostrăzi ca politică și prioritate orizontală până în 2020 nu putem vorbi despre uh, o rețea uh, europeană de transport bazată pe un sistem multimodal, în adevăratul sens al cuvântului, dar datorită aspectului maritim, uh, iată, avem 40% din comerțul intern și 75% din uh, comerțul extern transportate în porturile europene, care, sigur, mărfurile, aceste mărfuri nu se opresc acolo, ci Uh, în, pe uscat și în mod de transport rutier sau uh, pe cale ferată sunt uh, livrate la clientul final. Și sigur că legăturile dintre aceste moduri de transport sunt de mare importanță dacă dorim rezultate cu rețeaua TNT. Și în acest context s-a adoptat recent o declarație bilaterală și este un pas pe calea cea bună. E o declarație care e dovada susținerii politice de către statele, acordate de statele membre pentru crearea unui uh, unor coridoare multimodale de transport cu facilități moderne de transbordare, optimizare, utilizarea tehnologiilor avansate și infrastructură portoare eficientă și sustenabilă. Mi-a făcut plăcere să arăt că s-a menționat explicit o contribuție crucială a liniilor directoare TNT și facilității Connecting Europe pentru o mai bună conectivitate a unei Europe Unite. În Europa avem mai mult de 800 de uh, conexiuni și servicii de containere normale, mai mult de 400 de porturi care se conectează cu sute de porturi din întreaga lume. 329 din porturile Uniunii Europene sunt definite în TNT, uh, uh, sub regulamentul CSET. 79 de porturi maritime UE sunt situate direct una din, uh, într-unul din cele nouă uh, coridoare de bază și reprezintă două treimi din totalul traficului portuar european și, de fapt, nu doar că vorbim de noduri de transport, hub-uri, ci sunt uh, grupări logistice care generează creștere și locuri de muncă. În iunie 2016 am prezentat Comisia dumneavoastră primul meu program de lucru cu planul detaliat de punere în aplicare, documentul se bazează pe cei trei piloni de dezvoltare pentru transport maritim și porturi, pe care le-am identificat și eu ca priorități cheie și acum vă reamintesc pe scurt de ele. Un, o prioritate e mediul. Ideea e că aceste autostrăzi ale mării pot, pot, ajuta, pot ajuta industria să respecte legislația de mediu și uh, să se favorizeze proiecte legate de calitatea aerului, și uh, control uh, al emisiilor de carbon și respectarea țintelor în acest domeniu. Trebuie să susținem dezvoltarea NGL și alte forme de combustibil alternativ. Încerc să văd cum putem în continuare să scădem costurile logistice pentru transportul și stocarea NLG și vrem să luptăm împotriva poluției, eh, poluării, mă scuzați, aeriene, apoi o integrare în, la a, transportului maritim în lanțul logistic, Autostrăzile pot contribui la un mod de transport eficient și operațiuni portoare eficiente, soluțiile sunt multiple, se pot aplica atât uh, uh părții de mare cât și de uscat, digitalizarea poate face sistemele de transport mai eficiente și să ducă la o mai bună utilizare a resurselor existente și infrastructurii existente. Pot reduce povara administrativă, optimiza uh, managementul lanțului de furnizare, îmbunătăți securitatea locului de muncă și să ducă la mai bună protecție a mediului în domeniul operațiunilor de transport și logistice. În 2015, DigiMove a uh, înființat un for, o platformă consultativă pentru coordonarea și cooperarea între toți actorii implicați într-un mod uh, transmodal și transsectorial. Unul din principalele obiective acestui for este de a facilita partajarea de date între toți actorii implicați în sisteme interoperabile uh, pe, de sau de-a lungul coridoarelor de transport. La ora actuală, actorii <clears throat> din lanțul de furnizare de transport operează în mod uh, disconectat uh, și se promovează o serie întreagă de soluții de către diferiți actori Uh, asta pe diverse niveluri de partajare a informației și, conform acestei priorități, finanțăm proiecte care își doresc upgradarea legăturilor uh, maritime, deci uh, susținând și transportul maritim în Europa, susținerea tehnologiilor informației și comunicării prin crearea sistemelor interoperabile și proceselor în anumite secțiuni ale coridorilor de transport, Uh, mai bune legături cu regiunile îndepărtate și periferice, uh, capacitate uh, extinsă pentru mărirea porturilor. Aici aș dori să subliniez un aspect, ce anume potențialul de dezvoltare a managementului de trafic maritim european pentru a optimiza fluxurile de cargouri. Și cea de-a treia prioritate, siguranța la, la locul de muncă, deci elementul uman. De exemplu, putem susține formarea pentru noile tehnologii, de exemplu, procedurile de bancherizare energie, apoi procedurile de, să fie mai bine cunoscute procedurile de siguranță și acum pe ce să cheltuiți banii pentru aceste autostrăzi ale mării. Până acum TNT și SET investesc în investesc 651 de milioane de euro din, de la bugetul european. Doar în ultimii doi ani, pentru facilitatea conectarea Europei, Comisia Europeană a distribuit ca granturi 360 de milioane de euro, care au contribuit la 40 de proiecte europene în total și au dus la investiții de 956 de milioane de euro în întreaga Uniune Europeană. Majoritatea banilor au fost cheltuit, a fost cheltuit pe, pe proiecte legate de mediu, de exemplu, investiții în uh, uh, infrastructură, energii, uh, teste de proiecte pilot pentru embarcațiuni electrice și alte asemenea proiecte. Și acum uh, vă pot da câteva exemple care se potrivesc foarte bine în contextul uh, uh, dezvoltării. De exemplu, în Marea Baltică, iată, așa numitul proiect Baltic Albastră, cu Marpol, cu un combustibil uh, curat de transport, deci NLG. S-a investit în infrastructură, uh, s-a investit uh, mai ales în Estonia, care, este, care furnizează portul de bază și se va putea exploata potențialul acestui combustibil ca fiind, uh, sau sperând noi să devină combustibilul preferat în Marea Baltică, acum nu vreau să dau impresia că nu susținem decât acțiuni legate de acest combustibil, energie, prin politica TNT. În general susținem uh, uh, utilizarea combustibilor alternativ și infrastructura pentru utilizarea acestora. Putem ilustra asta prin un alt proiect care este metanolul, deci, combustibilul marin al viitorului. Am făcut uh, teste de, pentru performanța utilizării metanolului pe uh, mijloace de transport uh, maritime deja existente. Am adus la zi și am echipat acele embarcațiuni pentru a dovedi fezabilitatea, apoi uh, Alt exemplu unui proiect care susține multimodalitatea și îmbunătățește parteneriatul cu țările terțe și anume Israelul este așa numitul coridor Fresh Food, deci uh, este un proiect pilot pentru a testa fezabilitatea și uh, uh, capacitatea de a economisi bani în transportul bunurilor perisabile în Israel, din Israel și la Mediterană și în Europa de Nord, utilizând un sistem inovator de răcire a blocului tren și Iată, economie de timp, uh, protecție mediului, susținerea modului multimodal, apoi Comisia Europeană susține alte uh, proiecte interesante pentru dezvoltarea managementului mari, eh, traficului maritim. Um, sunt, e vorba de uh, diverse proiecte. Este un, mai ales un proiect cu pat, care se bucură de 42 de milioane de euro, cu informație standardizată, uh, care duce la uh, uh, alegerea unui, unui traseu mai eficient pentru transport și asta ne ajută să uh, o economisim mult timp. E un proiect inspirat pentru câtva de uh, programul CESAR de uh, management al traficului maritim și uh, furnizat de mai multe servicii de exemplu, sisteme, sisteme de luare de decizie mai bune în porturi și managementul informației în general și oferă un potențial cu 12% de economie de combustibil, reduce timpul de uh, aflare în port și astfel optimizează operațiunile din port și legăturile cu hinterlandul. I believe that STM is a key... Cred că sistemul de gestiune a traficului este o componentă importantă pentru îmbunătățirea condițiilor de piață pentru acei operatori care sunt uh, implicați în import-export. Putem spune că este compatibil de asemenea și cu ghișeul unic maritim uh, asupra căruia Comisia va aduce o propunere anul viitor. Vom oferi în același context un segment maritim pentru coridoarele optimizate, optimizate multimodale. Ce urmează? De la prezentarea mea din Parlament de anul trecut am lansat o consultare cu statele membre și cu actorii din uh, sector pentru a discuta despre viitorul politicii și elementele principale ale inițiativei mele. Ideea e de a concretiza obiectivele care sunt considerate ca fiind esențiale pentru viitor. Aș dori să specificăm un pic măsurile dorite. Dacă, de pildă, ne concentrăm asupra mediului, poate ar fi mai bine să ne concentrăm asupra folosirii combustibilor alternativi sau asupra um, gestionării apelor uzate și așa mai departe. Dacă vorbim de optimizarea procesării încărcăturii, poate că ar trebui să dezvoltăm mai bine gestionare, sistemul de gestiune a traficului maritim sau um, utilizarea combustibilului alternativ. În ultimele, ultimele șase luni am primit uh, numeroase comentarii din partea statelor uh, maritime ale Uniunii Europene cât și din partea companiilor de transport și de logistică. În acest an aș dori să vin cu propuneri mai concrete. Există un sprijin foarte clar pentru autostrăzile mării. De asemenea, înțelegerea este că ar trebui să existe un număr limitat de elemente eligibile pentru finanțare. Toate acestea trebuie discutate în cadrul Forului European pentru Transportul Sustenabil. Politica trebuie să fie strâns legată și de coridoarele verticale de transport. Întrebarea e cum putem modula mai bine nivelul de ambiție ale acestor politici. Poate ar trebui să luăm în calcul cele 329 de porturi esențiale sau să avem o abordare mai selectivă când vine vorba de măsurile de însoțire. să oferim mai mult sprijin pentru acele, pentru acele porturi și coridoare maritime care apar cu fiecare nou de transport. Există o rețea foarte amplă care merge în paralel cu um, rețeaua verticală. De multe ori, încărcăturile se pot acumula în porturile mari, în detrimentul porturilor de mici dimensiuni. Iată probleme pe care trebuie să le abordeze autostrăzile mărilor. De asemenea, consolidarea ecologizării flotei Uniunii permite respectarea normelor de mediu tot mai stricte, folosirea um, infrastructurii alternative, iar în același timp se reduce poluarea. Se poartă o dezbatere intensă referitor la cum se pot crea legături mai bune cu regiunile ultraperiferice. Finanțarea pentru acele țări care sunt uh, deosebit de afectate de poziția geografică intră aici în discuție. Statele membre m-au încurajat să specific uh, mai mult măsurile care ar trebui luate la finalizarea acestei inițiative. Trebuie să ne asigurăm că importanța politicii autostrăzilor mărilor este reflectată ca prioritate politică, cât și când vine vorba de amelopa financiară alocată. Trebuie să creăm o legătură între autostrăzile mărilor și rețeaua TNT. Trebuie să încurajăm operatorii să respecte normele existente, cât și să mizeze pe inovare. În acest fel, sectorul devine unul mai verde și mai eficient. Am rugat uh, membrii comisiei să îmi sprijine atât activitatea cât și, în general, inițiativa Autostrăzile Mărilor atunci când discutați de uh, noi uh, inițiative bugetare. Ne aflăm doar la început, iată de ce sprijinul dumneavoastră este vital pentru ca autostrăzile mărilor să devină o componentă vitală a rețelei tei-tente. Mulțumesc foarte mult, domnule Simpson, pentru prezentarea dumneavoastră. Deschid acum dezbaterea și am să încep cu dumneavoastră, domnule Ertug pentru că sunteți unul din raportorii noștri permanenți asupra acestei chestiuni. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Um, Brian, mă bucur să te văd aici. Încă o dată, bun venit în Parlament. Am uh, două probleme. Nu știu dacă statele membre sunt conștiente de importanța inițiativei autostrăzile mării Dar pot să vă spun că statele membre, încă o dată, trebuie să spun acest lucru deschis, sunt principalul obstacol uh, din care atingerea acestor obiective. Un exemplu concret, în mandatul anterior, și știi acest lucru foarte bine, am discutat despre regulamentul pentru un transport curat. Iar această directivă a fost una, din punctul meu de vedere, foarte importantă, cea mai bună inițiativă de acest tip pregătită de comisie, după care ne-am confruntat cu situația în care statele membre, statul din care vin eu, de pildă, au uh, fragmentat această propunere. Acum nu mai avem obiective coerente, iar planurile naționale de măsuri trebuie să fie prezentate până la sfârșitul lunii noiembrie 2016. Așteptăm așadar um, ca statele membre să trimită aceste planuri, doar jumătate din ele au trimis deja respectivele documente. Când vorbești de obiectivele principale, încă o dată ai cât se poate de mare dreptate când vorbești de porturi, de navele de tip roroferii și așa mai departe. Nu știu cum putem reuși să ne atingem obiectivele atunci când statele membre, cum să spun, știi la ce mă refer? Sunt reticente. Haideți, hai să folosesc acest cuvânt, sunt reticente, cum putem să convingem statele membre să-și facă temele, mai ales uh, în această primă instanță de a livra Planul Național de Măsuri pentru Transport. în continuare, noi la Comisia TRAN, cred că în urmă cu trei luni am avut ocazia de a organiza o misiune în Franța, iar o parte a misiunii noastre a vizitat portul din Marsilia. Acolo am discutat pentru prima dată și trebuie să recunosc acest lucru, am zis pentru prima dată că există un fel de coridor de de fructe proaspete, de pildă fructe proaspete care vin din Israel. Uh, și ar putea să fie un uh, bun exemplu pentru aceste coridoare, aceste autostrăzi ale mării. Un exemplu fără a include actorii regionali. Aceștia nu sunt informați, nu știu că există un element uh, asemănător în uh, planificare. Așadar, cum tu, cum noi, cum comisia ar putea să răspundească mai bine aceste informații la nivel regional? Mulțumesc! Mulțumesc, Ismael. Vom continua cu intervențiile membrilor. Întrebarea e cum putem lucra și cu aceste state membre care unor sunt uh, destul de greu de clintit. Domnul Vin von de Kamp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt cât se poate de mulțumit că nu s-a folosit nici măcar o dată cuvântul Brexit. Pentru că aceasta e întrebarea mea pentru domnul Simpson. Ce se va întâmpla cu autostrăzile mării în legătură cu Brexit? E cea de-a patra rundă de discuție pe care o organizăm cu coordonatorii TNT. Acest model pe care l-au prezentat coordonatorii mi se pare interesant. Există riscul ca coordonatorii să lucreze intens, însă în mod uh, independent. De asemenea, doamna Carla Pace a, a adus cu dumneiei un al doilea program de lucru, lucru care mi-a tras atenția. Iar Brian ne-a adus un plan uh, amănunțit de implementare. E vorba de același lucru sau care e deosebirea? Poate coordonatorii propun uh, abordări diferite? Nu știu. O întrebare pentru doamna Pace. Ce se va întâmpla acum cu Dunărea? La Rotterdam, Nu știu dacă se vor menține biletele. Se pare însă că în uh, cazul Dunării se va face o, o investiție în acest sens. S-a discutat cu coordonatorii TNT că aceste investiții ar putea să vină din cadrul EFSI sau din cadrul altui fond asemănător. Ce se întâmplă cu cooperarea între autoritățile portoare. Se pare că țările riverane nu sunt uh, prea deschise în a coopera și prea dispuse să coopereze în ceea ce privește Dunărea. Fondurile de coeziune reprezintă întotdeauna o provocare. Doamna Pace ar putea să folosească fondurile de coeziune, dacă există în continuare fonduri disponibile. De asemenea, aș dori să știu dacă în acest fel s-ar putea folosi fondurile Uniunii Europene într-un mod corespunzător. O altă întrebare pentru domnul Simpson, în ceea ce privește memorandumul de înțelegere ETSM. Ce în ceea ce referă, în ceea ce privește mai degrabă Organizația Maritimă Internațională. Întrebarea mea pentru dumneavoastră. Care sunt consecințele? În urmă cu câteva luni s-a adoptat aici un raport destul de critic al Curții de Conturi referitor la investițiile în porturi. A fost vorba de un, de un raport destul de critic și profit această ocazie pentru a, face, pentru a pune o întrebare lui uh, Brian. Voi ați prezentat trei opțiuni. Cu toate acestea, care e legătura cu prioritățile? Care sunt prioritățile având în vedere acest raport al Curții de Conturi? E un uh, raport care s-a publicat înainte de raportul TNT. Și, doamnă președinte, în cadrul programului uh, amănunțit de implementare, se vorbește de autostrăzile mării în afara Uniunii Europene. 6% din uh, flota germană, de pildă, <clears throat> navighează în interiorul Uniunii Europene. Prin urmare, autostrăzile mării ar trebui să deservească și un spațiu în afara Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Are cuvântul domnul Telicca. Mulțumesc. Bun venit și din partea mea. Dacă ar fi să descriu uh, un anumit uh, sentiment față referitor la părerea mea după această două, a doua rundă de discuție cu coordonatorii. E un, un sentiment pozitiv. Cred că comisia creează anumite grupări, anumite clustere Am constatat că se înțelege foarte bine ce se întâmplă în general în TNT, uh, în ansamblu, în ceea ce privește diferitele coridoare din cadrul TNT. Analiza pe care ne-ați oferită cât și contribuțiile dumneavoastră pe care le putem integra în activitatea noastră, atât legislativă, cât și diferitele idei pe care le putem prezenta fie la nivel individual, fie în calitate de grupuri de eurodeputați. Am primit uh, prezentările dumneavoastră foarte amănunțite, extrem de detaliate, aș putea spune prea lungi chiar, însă lipsea un lucru, poate pur și simplu m-am pierdut eu pe parcurs. Ideea principală, mesajul politic. Poate că mi-ar fi plăcut să văd 3-4 idei drept concluzie. Ci unde am putea să intervenim noi? Am să intervin în aceste dezbateri. Am să mă opresc aici pentru că acum trei ani erai în această parte a dezbaterii. Știu că coordonatorii au o misiune foarte dificilă, cred însă că pe ansamblu am, acum am interacționat mai bine ca oricând, așa că mulțumesc. Ah, mulțumesc, domnule Telicica, domnule Kramer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări. Uh, navigația pe mare și navigația fluvială, în general, e destul de prietenoasă cu mediul, doar dacă se respecte două criterii. În ceea ce privește na- navigația fluvială, dacă navele sunt adaptate la fluviu și invers, dacă pentru navigația maritimă există limitări în ceea ce privește emisiile, pentru că e o modalitate de transport oricum prietenoasă cu mediul. Ehm, nu există așadar probleme, însă Problema e că batem pasul pe loc în Europa. 80% din traficul fluvial se desfășoară pe Rin, însă cred că 80% din bani ar merge altundeva. Am spus deja de ce în uh, Germania, de pildă, există pentru fiecare navă trei niveluri de administrație. Problema e că nu există politici naționale. Un exemplu. În Germania, cred că în urmă cu 20 de ani s-a decis că pentru navigația maritimă avem nevoie de un nou port, pentru că Elba nu e suficient de adâncă, iar uh, tot traficul din Hamburg ar trebui direcționat spre Rotterdam. Hamburg s-a pus tot timpul, uh, iar în uh, El Sapor, noul port, uh, acesta trebuia extins și Elba urma să fie dragată. Uh, acum apare, ieri a apărut un articol în presă cum că Wilhelmshaven se temă că tot traficul maritim va fi direcționat înspre Hamburg. Acum trebuie să alegem ce facem. Fie dragăm fluviul, fie extindem portul maritim, însă facem amândouă în același timp, înseamnă risipă de bani. Uh, Cred că uh, practic ce s-a prognosti, uh, pro, prognozele nu s-au concretizat niciodată. Totul a fost un dezastru financiar. Întrebarea e dacă investițiile se fac în mod corect. Un alt exemplu, bineînțeles, combinarea mijloacelor de transport este excelentă și, Brian, îți poți aduce aminte, la momentul respectiv, în cadrul rețelei TNT, spuneam că uh, uh, Nicopingheța, rețeaua feroviară, 40 de kilometri, uh, să vină de la Marea Mediterană până la Rostock uh, și apoi înspre Copenhaga. Era traseul cel mai scurt de la Marea Mediterană înspre Danemarca, dar guvernul danez s-a opus, după care am recurs la cea de-a doua posibilitate, nu mai aveam uh, un trafic combinat și așa mai departe. Uh, e împotriva ă, traficului maritim pentru că tirurile și camioanele sunt atât de ecologice. E absurd. Vrem să împovărăm și mai mult traficul ă, maritim, navigația sau să-i dăm o șansă? Navigațiile, da, trebuie să, navigația, trebuie să discutăm despre asta. Ă, GPL joacă un rol. Pot însă să vă spun un lucru. Fără inovări tehnice, uh, Uh, putem face ca traficul fluvial să fie extrem de ecologic. Nu sunt un prieten al dieselului, mai ales după scandalul uh, emisiilor, însă uh, reducerea nivelului de păcură, care după 2020 va putea fi redus aproape la 0%, întotdeauna se vor emite și așa se vor emite cu 500 de ori mai multe uh, particule contaminante decât în cazul diesel. Putem interzice imediat păcura, dieselul e un pic mai scump, însă în acest fel am putea îmbunătăți extrem calitatea aerului. De ce nu se întâmplă însă toate acestea? Ne gândim la viitor și așa mai departe, 2030. Nu sunt împotriva uh, LPG, însă cel mai bine ar fi să interzicem imediat păcura, pentru că nu știm când va intra în vigoare acest nivel de 0,5%? Cine îl va controla? Ultimul punct, planurile naționale de măsuri, importante, însă cred că uh, ca exemplu, în Europa există nu numai strategia Mării Baltice, ci și strategia Dunării, iar statele la Dunăre doresc să colaboreze, doresc să aibă o perspectivă, nu port împotriva portului, țară împotriva unei alte țări, doresc să aibă această perspectivă de a colabora, această perspectivă comună, iată, în direcția în care ne îndreptăm Există un exemplu în care trei țări la Dunăre colaborează pentru că au spus că nu doresc să lupte una împotriva celelalte, ci să colaboreze. Însă e clar, dacă nici măcar în Germania nu e posibil ca porturile să colaboreze între ele, cum să fie posibil în Europa? Mă bucur totuși că există această strategie a Dunării, pentru că în așa fel Germania poate învăța foarte multe din Europa. Mulțumesc, domnule Kramer. Și acum domnul Ghiri. Mulțumesc, madame președinte. Uh, well, I'm... Mulțumesc, doamna președinte. Era rândul meu, da? Bun, na, vă uitați în altă parte, nu știam dacă era rândul meu. Asta sunteți, domnul Deni, nu? Bun. Da, mulțumesc. Încă o dată, mă bucur de prezența coordonatoarelor astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru prezentări, mai ales în ceea ce privește Dunărea, pentru că eu vin din Ungaria și nu avem niciun fel de mare acolo, din păcate. De aceea, în principiu, mă interesează mai ales partea referitoare la Dunăre. Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat și partea de mediu, pentru că probabil știți că biodiversitatea și menținerea habitatelor la nivel național este o preocupare cheie pentru multe țări, precum a mea. Și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați menționat mai multe ori Serbia. Pentru că vorbim foarte mult despre eficiența întregului coridor de-a lungul Dunării și e clar că trebuie să cooptăm și Serbia pentru a obține această eficiență. Iar în prezentarea dumneavoastră ne-ați arătat imagini din diferite nave care vin și aglomerează anumite sisteme, practici de digitalizare, lucruri, noi tehnologii și posibilități de îmbunătățire a transportului și a navigației pe Dunăre. Vreau să știu dacă și Serbia e într-un fel sau altul conectată la toate aceste lucruri, pentru că, da, sunt anumite pregătiri în Croația, există uh, de asemenea pregătiri și în Bulgaria, dar vreau să știu dacă la mijloc să fac și astfel de pregătiri. Și o altă întrebare un lucru pe care dumneavoastră l-ați menționat și anume întâlnirea ministrilor de transporturi din Rotterdam. Din perspectiva dumneavoastră, din punctul noastră de vedere, care ar fi subiectul cel mai urgent, prioritatea priorităților, ca să zic așa, pentru coridorul acesta Dunăre? priorități asupra cărora trebuie neapărat să ne punem de acord. Merci beaucoup, Monsieur Deli. Madame c'est à vous. Mulțumesc, acum doamna Thank you, Madam Chairperson. Thank you. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și oratorilor pentru intervenții și contribuții. Salut mai ales pe Brian Simpson și clarificările sale referitor la autostrăzile înspre mare, Evident, accentul se pune pe integrarea sistemului maritim de transport, pe logistică, e lucru deosebit de important. Ați pre- prezentat faptul că statele nu sunt neapărat foarte coordonate și că e nevoie de coordonare să punem capăt barierelor și obstacolelor care există în calea comerțului, mai ales în contextul Brexit eu vin din Irlanda și contra celor spuse de oratorul precedent, pe mine mă interesează partea legată de autostrăzile mării, pentru că știu că există în continuare bariere și obstacole care trebuie înlăturate. Eu cred că e foarte important să putem pune accentul pe multimodalitate și că trebuie să ne asigurăm că aceste obstacole vor fi înlăturate în următoarea etapă. Mulțumesc! Madame Schmidt, c'est à vous. danke schön. Doamna Schmidt. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mi s-au părut că aceste două prezentări deosebit de interesante. Acum, eu nu sunt chiar atât de optimistă, să știți obiectivul acesta fixat pentru anul 2030 e o mare provocare. Eu vin din Austria și văd ce se întâmplă în țara mea. Evident, avem probleme pentru a realiza dragarea Dunării. Există anumite lucruri care nu vor putea fi făcute rapid și avem un terminal de marfă, de mărfuri pentru transportul feroviar, dar tranziția aceasta transfrontalieră pune probleme și am evocat deja acest lucru în comisia noastră. Însă, din păcate, nu există suficientă concurență în domeniul feroviar. Avem în continuare această mentalitate a căilor ferate naționale publice Acum mă întrebăm dacă eventual aveți anumite idei, idei de viitor, în așa fel încât să putem reforma căile ferate, pentru că la noi în Austria acestea de-abia, de-abia s-au echipat cu Wi-Fi pe întreaga rețea la vestul țării, dar în același timp se testează și uh, uh, autotrenuri autonome. Deci, în continuare, e clar că calea ferată are un viitor, însă uh, observăm că și autostrăzile vor fi în continuare foarte pregnate. Cum putem lupta împotriva acestei tendințe? Cum putem să facem în așa fel încât să se pună capăt acestei mentalități limitate, fiecare împătrățica lui, în așa fel încât să avem o adevărată multimodalitate care să traverseze frontierele. Mulțumesc, doamnă Schmidt. Carla, Brian, întrebările sunt numeroase, însă de multe ori, în mod repetat, se, acestea coincid. Cum veți lucra cu statele membre? Un punct uh, subliniat de raportorul nostru, domnul Ismail Ertug, uh, care demonstrează că există proiecte pe care am putut să le vizităm mai ales acel uh, coridor al fructelor proaspete care vine dinspre Israel. Deci, uh, avem și întrebări referitor la Brexit și legătura cu autostrăzile înspre mare și, evident, o întrebare pentru noastră, Carla, fondurile de coeziune, care sunt un semn de întrebare și încă n-am primit un răspuns până în prezent. Și, de asemenea, legătura dintre priorități și evaluarea curții de conturi. Raportul curții de conturi, de asemenea, este foarte important. Domnul Telicica s-a referit la acest lucru. Care e mesajul politic? Care e concluzia? La ce anume trebuie să reținem noi? Care e mesajul politic? Da, domnul Kramer s-a referit la faptul că limitele emisiilor, de asemenea, este un punct crucial. Cum vom putea să includem asta într-un plan de acțiune, mai ales în ceea ce privește strategia pe Dunăre? Și domnul Dele a insistat asupra biodiversității și a habitatelor naturale și v-a întrebat de asemenea care vor fi prioritățile viitoare pe care o să le solicitați cu ocazia summitului miniștrilor referitor la coridorul Dunării. De asemenea, s-a atras atenția asupra zonelor periferice chestiune crucială, acestea nu trebuie uitate și doamna Schmidt va întreba dacă obiectivul 2030 e destul de ambițios, știind că uh, și căile ferate astăzi în Austria nu au suficiente investiții comparativ cu autostrăzile. Iată întrebările și acum așteptăm răspunsurile. Și aveți fiecare la dispoziție șapte minute fiecare, șapte. Ok. <laughs> Allez-y, on commence par euh, Carla. Allez, on y va. Mr. Erz, uh, uh, Am să între, încep cu întrebarea domnului Van de Camp. În momentul în care va avea loc Brexit-ul, Regatul Unit va fi o, o țară uh, vecină și avem o politică de vecinătate. Planul de lucru și implementarea detaliată. Asta există doar că în regulament sunt numite diferit, dar exact același lucru. Planul detaliat la care lucrăm și la care lucrez și eu, în așa fel încât în final să fie ceva palpabil și tangibil. Apoi, dragarea Dunării. pot să vă spun că, da, e o mare, mare semn de întrebare. Foarte interesant. Mantenență. Nu vom finanța dragarea ca atare, ci vom finanța nave. Dacă am reușit să draghez, atunci pot să am să cumpăr navele necesare care să poată naviga acolo unde punctul uh, uh, de adâncime e cel mai mare și care pot să facă aceste deplasări zilnic. Putem cumpăra aceste nave de dragare și să lucrăm la calea principală care trebuie să fie dragată. Și e clar că banii pot fi obținuți prin finanțare de la Direcția Generală Regio și MOVE. Deci, dragarea înseamnă mantenență. Pentru că ar fi ca și cum te duce la magazin să cumperi încălțăminte, dar te duci într-un magazin care vinde altceva. Fiecare țară are nevoie de un buget. Și apoi, cooperarea între România și Bulgaria. Deci, e adevărat că aceste două țări trebuie să colaboreze și putem spune că în februarie m-am întâlnit cu cei doi noi miniștri în mod separat. Și, între timp, ministrul din Bulgaria a făcut, aș spune eu, chiar un miracol. A obținut un buget pe trei ani de zile pentru dragare, un buget pentru nave, organizează organi- achiziții publice și cumpără și nave de dragare. Deci, asta pentru trei ani de zile. Am rămas cu gura căscată. Pentru România n-ar fi o problemă, pentru că în fiecare an pot să organizeze un buget de dragare, așa că am speranțe mari. Bun, între timp s-a schimbat ministrul în Bulgaria, dar în fine, au avut loc alegeri acum două săptămâni. Dar, totuși, am speranțe mari că anul acesta, înainte de vară, o să avem rezultate concrete în materie de dragare și o să fie ceva fantastic. And that, um, so I really hope that this, uh, that it will be true. E clar că e un subiect foarte important. Apoi, fondurile de coeziune. Când am început TNT, am avut 11,1 miliarde de la Direcția Generală Regio pentru țările de coeziune. Însă banii aceștia au fost deja cheltuiți. Încă nu i-am cheltuit pe toți, însă i-am angajat în proiecte. Și există un interes imens în țările care beneficiază de fonduri de coeziune pentru a avea proiecte finanțate din aceste fonduri. Pentru că se știe că banii există, sunt disponibili și sunt uh, disponibili acum. Deci noi suntem foarte încântați că s-au autorizat aceste fonduri. E o diferență între fondurile de coeziune și celelalte bugete disponibile. Um, you asked about, uh, the... Domnul Telicca, m-ați întrebat care ar fi punctele cheie principale. Aș spune că primul, dacă e posibil, latura multimodală, cel puțin bimodală, la nivel transfrontalier. Pentru că țările lucrează până, au lucrat până în prezent, fiecare în pătrățica sa. Fiecare a făcut acest lucru, fiecare a încercat să, să îngrijească de propriile sale mărfuri și proprii săi pasageri. Acum trebuie să facem ceva și la nivel transfrontalier. Evident, există dificultăți There's another, uh, uh, there's another uh, digital system. Apoi, evident, e nevoie de digitalizare, e clar că e nevoie și de uh, uh, tr traduceri, problem, probleme de limbaj, de comunicare, însă în orice caz, e clar că trebuie să avem un sistem viabil, durabil, combustibil mai bun, avem nevoie de informatizare, digitalizare. E nevoie de planificare specială. Pentru că nu poți să faci absolut tot în toate locurile, deci trebuie să faci niște alegeri, trebuie de ai nevoie de un plan. Și cred eu că e latura cea mai importantă pentru TNT în momentul de față. Iar ceea ce încercăm să facem de asemenea este să avem exact aceiași indicatori utilizați la nivel orizontal în diferitele țări și aceleași uh, indicatori de securitate, de siguranță. Cred că e bine să armonizăm acest lucru. Sunt lucruri importante. I'm so happy. For the first time. I'm here for the fifth year, I think. Eu pot să vă spun că lucrez în domeniul de 50 de ani și pentru prima dată aud că se spune că uh, aceste căi navigabile interne trebuie să țină seama de mediu și că sunt un mod de transport durabil. Vă mulțumesc pentru asta, mă bucur să fi auzit așa ceva. Ok. <laughs> it is, it is really, it is really. Da, e adevărat că e foarte important. Așa că v-aș ruga, am și o solicitare. Vă rog în Germania, să existe o conectare uh, reală între Rin și Dunăre. Poate puteți să faceți noastră ceva, că aveți influență acolo, poate puteți interveni să vă faceți uh, uh, munca în acest sens, pentru că pentru noi e greu de realizat acest lucru. Oh, I want, I want to tell you that if we go to a new, to, uh... Și mai vreau să spun că dacă ne dorim niște combustibili mai curați, nu trebuie să uităm că mai întâi trebuie să rezolvăm problema uleiurilor grele. Pentru că există anumite rafinării care lucrează pe aceste uleiuri grele. Ele sunt greu de stocat, indiferent unde le pune. Deci trebuie să le monitorizăm, să le avem în vedere, pentru că trebuie să găsim o soluție în așa fel încât să preîntâmpinăm situații în care acesta ar putea să ajungă în mediu, în Dunăre, eu știu, nu știu, undeva. De aceea cred că aici putem să facem ceva. E vorba de cantități imense, volume imense. Și e adevărat că e o provocare de mediu pentru noi să încercăm să rezolvăm problema uleiurilor grele. Um... The environment indeed. Domnul Daly, da, e adevărat că mediul e ceva foarte important și pot să vă spun ce am făcut noi anul trecut. We, um, uh, we made METIT. METIT is an ex group of experts. Am uh, organizat un grup de experți, METIT, din diferite țări pentru că știu că e un proiect foarte dificil. Și am spus, uitați, eu am un proiect dificil, am nevoie de oameni cu, cu expertiză, cu competențe, care sunt capabili să înțeleagă legislația europeană uh, și să o adapteze la contextul național a cadrului național, în așa fel încât să existe asistență din partea grupului de experți pe astfel de proiecte. Și știm că asta poate fi de ajutor, în așa fel încât întreaga procedură să fie mai simplă. Uh, Pentru că toate țările, dacă este să ne uităm la țările de care beneficiază de fonduri de coeziune, au nevoie de acest lucru, funcționari care să știe exact cum funcționează legislația. E un subiect complicat fiecare e specialist pe subiectul său în țara sa și știe bine situația de acolo. De aceea e nevoie de o astfel de echipă mult, de experți diferiți la care să se poată face apel. Pentru că oricum legislația va fi în continuare prezentă și va trebui să ținem seama de ea. Și ceea ce facem pentru ca să definim subiectul cel mai urgent, prioritatea priorităților. Același răspuns pe care l-am dat și lui Pavel. E bine, este dimensiunea de mediu, e dimensiunea transfrontalieră și tot ceea ce am spus lui Pavel. Um, Ireland, uh, Ireland, uh, da, Irlanda, insule izolate, da, clar. Small bridge for short. E nevoie de mai multe punți și mai multe poduri. Uh, Mrs. Schmidt, um, yes, there's always trouble with, uh, with, uh, with dredging. Because... Și într-adevăr, probleme există cu dragarea. Pentru că Dunărea are un, un râu atât de frumos și atât de uh, viu. Uh, vrem să menținem frumusețea a peisajului și să nu o distrugem și să dragăm doar ceea ce e necesar să fie dragat și nu mai mult. Dacă e vorba de dragare în stilul normal, tradițional, procedura obișnuită, da, se poate face. Uh, și am speranța că se va putea face. Am înțeles că dumneavoastră veniți din Austria, da? V-ați referit la ceva din Austria. I think that, um, uh, that Austria... Eu cred că Austria până acum s-a descurcat foarte bine. Și portul din Viena a, a, chiar are o situație foarte bună. Și ea are potențial de creștere pe viitor. Dar, da, aveți dreptate. Dragarea e un element cheie, însă suntem încrezători și atenți. Suntem convinși că țara dumneavoastră va examina de aproape ce și cum, ce este dragat, cum este dragat și că vom face acest lucru în mod înțelept. Merci beaucoup, Carla, pour ces réponses. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Brian Simpson. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Brian Simpson. Ismail, 25 eh, years I was in the Euro. Ismail, am fost 25 de ani în Parlamentul European și problema a fost timp de 25 de ani în toate statele membre, deci nimic nou nici acum. Trebuie doar să facem, să continuăm presiunile asupra lor până când cedează. Sigur, o țară are o prioritate, altă țară are alta. Noi trebuie să încercăm în continuare să-i convingem că ei greșesc și să-i convingem că noi avem dreptate și proiectul nostru este bun. Deci, proiectul TNT în întregime, nu doar uh, autostrăzile mării sau altele, coridoarele sau așa, ci tot TNT, pentru că ei uh, examinează numai partea care ține de țara lor și noi uh, avem programe de natură orizontală, verticale, deci de aici vine dificultatea. Sunt conștient de acest lucru, <clears throat> încercăm să-i convingem să ni se alăture, să susține propunerea în ce privește coridorul uh, pentru fructe proaspete, da, am fost în Israel, să vedem ce se întâmplă cu acest coridor. Marseille, da. E vorba apoi de Marseille, de Veneția. E doar un proiect pilot pentru moment. Deci mai e nevoie de reglaje tehnice, dar una din probleme e că cargurile se îndreaptă într-o direcție cu producte proaspete și acum trebuie ceva și din sens invers. Uh, Ca uh, traficul să fie mai profitabil. Avem ceva uh, lucru. Însă vom vedea că nu vă putem spune. Lucrăm sigur cu cei de la fața locului să încercăm să rezolvăm și problema asta. E doar un proiect pilot, dar uh, până acum lucrurile merg bine. Vim în legătură cu disconectarea Brexitului, da. Eu am votat pentru ca să rămânem în Uniunea Europeană. Sper că nu e nicio surpriză, nu? Da, așa s-a întâmplat și trebuie să acceptăm consecințele de, de conectare. Acum, Marea Britanie e doar o țară, va fi percepută doar ca o țară vecină, ca Marocul, de exemplu. Sau Norvegia, mă rog. Nu Norvegia, că Norvegia stau mai bine ei decât Marea Britanie. Va trebui să vedem ce facem. Pentru Irlanda e o problemă, dar voi reveni ulterior. Raportul despre care ați vorbit nu a prea fost favorabil față de noi, dar a fost vorba despre achiziții publice TNT și programele din trecut, nu cele actuale. Și de când SEF este operabil, totuși, lucrurile s-au îmbunătățit. Bun, avem o listă de porturi Trebuie făcute investiții, desigur, în portul dat trebuie văzută dintr-o perspectivă pe termen mai lung. Da, bun, dar au uh, ieșit în evidență criticile. Da, în fine, poate că nu toate criticile au fost îndreptățite, la fel și pentru cu RTMS-ul. Se privește mai degrabă decât trecută de auditor uh, pragurile de sus și de jos și practic ar trebui să se uite mai în detaliu. De fapt, domnul Telinci, credeți-mă, da, sau fie că mă credeți, fie că nu, noi cu lucrarea, așa, chiar bem uh, și uh, câte un pahar de vin sau, mă rog, bere împreună și... Asta ați vorbit despre priorități politice. Ar fi vorba de trei priorități uh, politice. Mediu, Uh, lanțul logistic și uh, siguranța pe mare. Asta sunt cele trei priorități. Eu niciodată nu deviem de la ele. Mihail acum? Da. dar e o problemă, așa anume că există o competiție, o competiție între porturi, așa anume Eh, dacă facem acel proiect cu gruparea porturilor, de exemplu Wilhelmshaven și Hamburg, da, e la fel situația și în Rotterdam și Amsterdam, Liverpool și Southampton au aceeași atitudine care nu e foarte pozitivă. E, și e adevărat, nu are sens să uh, construim portul nou de la Wilhelmshaven dacă nu face decât să intensifice o concurență Uh, fără frâu și fiecare să-și vadă doar inter, propriul interes. Da, Mihail, pentru ca minunile să îndeplinească e nevoie de mai mult timp. Apoi despre Organizația Internațională a Muncii și implementarea directivelor acestea pentru plafonul global la sulfat, asta ar trebui să se întâmple până în 2020, deși este și un semn al întrebării, să vedem dacă uh, rezolvăm situația la Marea Mediterană și Marea Neagră cu uh, stațiile de stocare al GNL, dar uh, în, într-o subcomisie a OMI pentru prevenirea poluării, lucrurile se mișcă și ei sunt foarte activi și cred că în 2020 uh, vor fi gata pentru punerea în aplicare. Și asta, asta uh, este termenul și al nostru, de fapt, nu, nu 2025. Ce privește regiunile periferale, sigur avem o serie întreagă de porturi acolo care pot participa la proiectele SET, de exemplu proiecte de mediu, protecția mediului și am și vorbit cu ei în acest sens. Și mai sunt programe pentru ei, FEDER, uh, fondurile de coeziune, Acolo se acordă un mare interes regiunilor periferice, dar în, în ce privește sfera noastră de competență, ne concentrăm pe punerea în aplicare a politicilor TNT, deci nu acordăm neapărat la fel de multă atenție regiunilor periferice, pentru că uh, ce facem noi are un caracter uh, transversal. Totuși, știu că aceste zone au nevoi speciale și sper să discutăm mai mult de când va veni ora revizuirii politicilor pentru aceste zone să le discutăm uh, nevoile mai uh, în detaliu. Dar sigur că există, există aceste nevoi. Doamna Clune, sigur, e nevoie să conectăm Irlanda. Avem nevoie să conectăm Irlanda, sunt de acord. Da. acum că s-a produs Brexit-ul sau se va produce, întrebarea e cum o facem. Ar fi foarte greu, vă spun, dar e un exemplu la ceea ce spuneam exact despre caracterul periferic, pentru că caracterul periferic va căpăta un nou înțeleg cu gaura asta lăsată de Regatul Unit. Și asta fără să ne mai gândim la ce se va întâmpla cu Scoția, cu Irlanda de Nord, în fine, va trebui uh, cât de curând să ne ocupăm de problema asta, ca Irlanda să se simtă conectată restul Europei. Și de aceea am fost activ și cu regiunile periferice. Toată lumea se gândește la Azore când se gândește la regiuni periferice, că nu cine știe ce, nu au prea mare importanță, dar vă rog să fiți conștienți că peste 2 ani Irlanda va putea deveni o regiune periferică. Doamna Schmidt a spus că ați fost uh, că nu sunteți foarte optimist. Asta în legătură cu politicile noastre în general, cu TNT sau în legătură cu Dunărea, dar eu sunt optimist și pentru prima oară avem totuși o politică TNT coerentă în întreaga Uniune, Uniune Europeană și pe ea ne concentrăm resursele și poate da rezultate. Deci eu nu sunt neoptimist, cum a spus doamna, eu sunt optimist în general. Sigur, avem probleme, Carla a vorbit despre dragare, poate vorbi toată ziua despre asta, eu vă pot vorbi despre situația porturilor care se luptă unul cu altul în loc să conlucreze, dar uh, sunt uh, totuși optimist. Cred că asta este calea pe care trebuie să o apucăm. Și cu asta și închei. Brian, Carla, merci de rester Mulțumim invitațiilor, mulțumim că uh, rămân optimiști, oricum comisia noastră, spune președinta, vă va ajuta și <clears throat> vom urmări împreună cu noastră, cu noastră progresele făcute. Mulțumim pentru intervenții și pentru răspunsuri, uh, care a răspuns punctual la fiecare întrebare și sunteți bineveniți alături de noi oricând și noi vom susține în eforturile voastre și vom uh, urmări de aproape ce se întâmplă. Pe curând și felicitări pentru prezentări. Right.

Allez, nous continuons nos travaux. Continuăm. E un subiect interesant cel ce urmează. Ne reamintește de copilărie. E vorba de o strategie spațială pentru Europa. Et je donne la parole. Și vă rog Uh, să acceptați scuzele doamnei Ghezine Matnă, care nu poate fi astăzi alături de noi. Bun, așteptăm să facă domnul Simpson turul de onoare. Așa să salute pe toată lumea. Même notre ancien président de la Commission. E totuși un fost președinte al Comisiei Transporturi. Și din, din respect și prietenilor vă spun mai mult, mă opresc aici. Voilà, on attend que tout le monde s'embrasse, tout le monde s'accompagne. Allez, on revient sur un sujet très sérieux. Deci revenim la un subiect foarte serios. E nevoie și de poezie la comisia noastră, vorbim de spațiu. Mais ça ne marche pas du tout. Bon. Deci spațiu este ceva ce ne reamintește de copilărie. Intervenții fără microfon. Et donc, Madame Messner ne peut pas être là. Da, Meissner, cum spuneam, nu poate fi atât de el, deci domnul Telicca o locuiește și îi prezintă raportul. Deci, o strategie spațială pentru Europa. Domnule Telicca, aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, I will, as you have said, uh, basically... Mulțumesc Uh, voi prezenta, vă voi, voi încerca să vă prezint punctele Ghezinei. Din nefericire n-a putut fi astăzi aici. Cred că e evident că um, inițiativa de a dezvolta uh, o strategie pentru spațiu poate fi doar salutată de către noi și asta spune și doamna raportoare. Este o bună uh, inițiativă a Comisiei Europa are 21% din cota globală deci peste 50 de miliarde de euro de profituri anuale, 200 30.000 de locuri de muncă sunt în domeniul spațial. Leaders, <clears throat> but, uh, uh how... Europa, deci, este printre lideri, dar am mai tot spus-o în trecut, în alte domenii. Asta cu poziția de lider și-am pierdut poziția respectivă, deci nu trebuie să acum să credem că vom rămâne lideri în acest domeniu. Deci tehnologiile spațiale sunt alt element care vor juca și pe viitor un rol foarte important pentru sectorul de transporturi și aici noi trebuie să subliniem rolul sectorului de transporturi în discuțiile privitoare la strategia spațială. Acum, venind la conținutul avizului, aș menționa câteva puncte aici. Deci, E o abordare care pune accentul pe tehnologie și transportul trebuie să fie parte în deciziile legate de spațiu. Și doamna Meitner încurajează toți actorii de, din transport să fie incluși în dialogul cu sectorul spațial. Aș sublinia și eu că Something that we quite often not. E un aspect important și poate că nu ne gândim destul la el. Apoi, avizul sublinează în care domenii tehnologia poate duce la îmbunătățiri, de exemplu, interoperabilitatea, creșterea economică, Apoi, implicarea întregului sistem de transport. Mm, știm că provocările sunt mod, sisteme de transport intermodale, interoperabile. Apoi, tehnologiile spațiale vor juca un rol cheie pentru mai bune servicii pentru pasageri și managementul traficului, sistemele de urmărire, observația prin satelit, sisteme de monitorizare, tehnologii pentru aterizare automată, apoi a putut să se concentreze asupra modului în care uh, se va face aplicarea unei noi strategii spațiale cu noi modele de afaceri. Value to European economies. Uh, in fact, uh... cu uh, o plusvaloare pentru, pentru economia europeană, domnul comisar Șefcovici a spus că fiecare euro investit va aduce profit de șapte ori. Eu spun că sper să, ca lucrurile să stea așa, dar oricum există un mare potențial în domeniu. Și Ghezine spune că rămâne de văzut, dar e adevărat că Bun, domnul președinte, acum uh, am făcut eu comentariul meu, dar am văzut că în următorul rând asta a spus exact și doamna Meissner. Deci iată ce coerenți suntem. Deci tehnologiile spațiale vor juca un rol important pentru sectorul transporturilor, și uh, sectorul serviciilor, apoi siguranța, protecția mediului, transmisia de date, managementul traficului. Trebuie încurajată inovarea în sectorul privat. Bun, încă trei puncte și ajung la concluzii. <clears throat> Avizul se concentrează și pe dependența sectorului transporturilor de tehnologia spațială când e vorba de gestionarea traficului, sistemele de tracking, apoi se sublinează că uh, trebuie subliniat uh, și rolul aspectului legislativ, sigur trebuie respectată protecția datelor și încă ceva uh, poziția sau uh, sistemul, mă scuzați, de poziționare Galileo european e în faza sa finală de uh, aplicare, dar trebuie susținut în continuare, de exemplu, cu un cadru de standardizare potrivit. Am trecut, am avut o misiune tran și cine a participat știe despre ce vorbesc, că există într-adevăr potențial și încă nu este exploatat pe deplin. Așadar, concluziile, în general, sectorul spațial reprezintă o sursă importantă de creștere, chiar și pentru IMM-uri, cu multe locuri de muncă și cu un plus pentru PIB-ul Uniunii Europene. Mai trebuie spus uh, multe și despre startup-uri. Așadar, avizul uh, arată necesitatea pentru programe mai bune de finanțare, pentru dezvoltarea sistemelor de infrastructuri și servicii și apoi raportarea consideră că trebuie ca și Comisia Trans să-și aducă contribuția la această comunicare a Comisiei și avizul său își dorește să se asigură că Eh, va fi ținut într-adevăr cont de eh, avizul nostru și doamna eh, raportare contează pe contribuția tuturor colegilor. Mulțumesc, mă opresc aici. Monsieur Telicca, la parole. Vă mulțumesc, domnule Telicca. Are cuvântul domnul Marinescu. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Aș dori de asemenea să îi mulțumesc raportorului pentru ideile prezentate în proiectul de raport Aș dori să adaug și eu câteva puncte. În primul rând, aș dori să-i cerem comisiei să introducă în propunerea pentru viitorul CFM finanțarea necesară pentru a asigura actualizarea, modernizarea și introducerea noilor sateliți pentru sistemele actuale de sateliți, eh, îndoseb Galileo pentru transport, este deosebit de important pentru ca în acest fel să se asigure finanțarea necesară pentru viitor, pentru a asigura funcționarea sistemului. În continuare, pentru transport, cred că EGNOS este de asemenea important, ar trebui să poată acoperi întreg teritoriul Uniunii Europene. La ora actuală există anumite părți care nu sunt uh, acoperite de EGNOS. De asemenea, să exercităm presiunea asupra industriei pentru a introduce EGNOS peste tot, pentru că doar jumătate din aeroporturi au introdus uh, acest sistem. În continuare, cred că Comisia ar trebui să vină cu propuneri, e inclus în strategie, însă ar trebui să insistăm cu propuneri legislative pentru a obliga diferitele segmente tehnologii, diferite segmente industriale să folosească tehnologia în sens Am reușit, de pildă, pentru autovehicule să introducem um, să aibă receptorul pentru Galileo. Ar trebui să spunem ceva și despre monitorizarea la nivel global, pentru că acum frecvența pentru ADSB a fost alocată deja de 2 ani pentru aviație, pentru a avea un sistem de urmărire la nivel global. Știți că 60% din uh, spațiu aerian este uh, încadrat în acest sistem, iar în ultimul rând ar trebui să cerem comisiei să continue cu GTI, pentru că avem nevoie de o asemenea inițiativă și în uh, viitor ar fi bine să avem o întreprindere comună pentru cercetare în domeniul spațial ar fi bine, pentru că dacă vrem ca Europa să fie o putere spațială, trebuie să ne mișcăm un pic cu cercetarea. Mulțumesc, domnule Marinescu. Are cuvântul doamna Iala Sender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, aș dori să o felicit pe doamna Meissner pentru avizul dumneiei. Să păstrăm și să mizăm pe ceea ce în anii care urmează va reprezenta adevărată explozie de posibilități, ține foarte mult și de colectarea datelor uh, referitoare la mobilitatea în orașe, poluare, emisii, agricultură, transport, așa cum s-a menționat deja. Dar și să sprijinim uh, prin intermediul unor formule de finanțare ad hoc și prin intermediul EFSI, dar uh, plecând urechea la ce au de spus uh, IMM-urile și actorii industriali din sectorul spațial pentru a putea oferi un instrument de finanțare ad hoc. Să sprijinim de asemenea acele noi modele nu doar modelul uh, de lansare istoric de care vorbeam, dar și noile modele precum acele navete spațiale care pot fi refolosite Există și alte inițiative, precum acele eh, baloane care lansează sateliții care um, la ora actuală au nevoie de mai puțin eh, combustibil decât în trecut, dar eh, a căror siguranță a sporit considerabil. Cred că trebuie să continuăm să creăm contextul politic necesar să putem menține autonomia pentru Galileo și alte sisteme spațiale. Cred că este o miză importantă în pariu pentru viitor. De asemenea, din sectorul transportului, să punem accentul pe formare, informare, diseminarea rezultatelor în cadrul Orizont 2020, care în ultima perioadă inclusese și programe transversale care vizau și sectorul spațial. E bine să recuperăm acest tip de proiect care nu știu de ce a fost eliminat de DG Research. Iar în ultimul rând, acele aspecte ce țin de securitate și apărare, de verificarea datelor, este absolut esențial Cred de asemenea în cooperarea între diferitele agenții, nu doar Agenția Spațială Europeană, ci toate agențiile de cooperare care sunt cât se poate de interesate de a coopera sau de a invita alte state membre care nu dețin capacitate satelitară în scopuri civile să le invite așadar să coopereze și să învățăm unii de la ceilalți. Mulțumim foarte mult, uh, doamna Alexander, doamna Foster. Mulțumesc foarte mult, nu prea am foarte multe de spus. Aș dori doar să-i mulțumesc lui Gesina Meissner pentru raportul ei. Este, spațiul e un sector atât de complex. Eu am fost uh, raportor pentru primul aviz Am fost prezent atunci când am hotărât inițial să continuăm cu inițiativa Galileo. Cred că atâția ani mai târziu este excelent că această inițiativă a progresat și că a demarat în cele din urmă. Mi se pare foarte important și că Franța și-a menținut capacitatea de lansare. Am fost foarte tristă când în anii 70 Marea Britanie a hotărât să se retragă, o observație personală. Mi se pare însă de importanță crucială și însă cât se poate de pertinent fie că vorbim de monitorizare, de transport, că avem uh, un GPS mai exact, o urmărire mai exactă și multe alte avantaje pe care le-am tras de pe urma acestor programe, fie că e vorba de pildă de um, crize umanitare care se petrec um, peste tot pe glob, um, acestea pot fi urmărite îndeaproape. Cu siguranță raportoarea se va bucura de un sprijin de plin. Nu e o problemă care să divizeze uh, grupurile politice deloc. Este foarte important ca această comisie să vină cu un aviz ferm care să um, se combine perfect cu avizul comisiei competente pe fond. Însă, ca observație aparte, atunci când Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, nu vom părăsi și Agenția Spațială Europeană, pentru că industria spațială nu se limitează doar la Uniunea Europeană, ci e mult mai amplă și e corect să fie așa, pentru că eh, intră foarte mulți bani aici și cu siguranță programele ulterioare vor fi inițiative comune, odată ce ajungem în etapa de dezvoltare și punere în aplicare, nu va fi totul finanțare publică, este așadar foarte important să introduce mecanismele necesare, mai ales când vine vorba de colectarea fondurilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Foster. Fiind coraportoarea, am să iau cuvântul. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc doamnei Meissner pentru propunerea dumneavoastră de raport. Sunt uh, absolut de acord uh, cu observațiile dumneavoastră, însă Aș dori să revin asupra deosebirii între program spațial și inovarea în transport. Am să iau două exemple precise. E vorba de acele legături EDS care permite crearea unor uh, orbite de a gestiona un flux de date imens peste tot uh, pe glob, primul exemplu, în al doilea rând, uh, fie că e vorba de programul Galileo, care va oferi Europei un uh, serviciu de geolocalizare cu o precizie de un metru. Puteți vedea că e vorba de inițiative care vor duce la numeroase inovări în sectorul transporturilor, vorbim de uh, conducere autonomă și așa mai departe. Dacă vorbim uh, de reconversia industrială în sectorul transporturilor. Este foarte important ca aceste sectoare diferite să adopte o strategie comună. Europa, e clar, are dimensiunea necesară pentru a dezvolta o strategie de acest fel. Cred că trebuie să insistăm asupra acestui aspect este important să avem o strategie coordonată între această agenție și Uniunea Europeană. Sper că vom putea vom, că vom putea comunica atât solicitările Agenției Europene cât și solicitările industriei. Aș dori să abordez un punct despre care discutăm destul de puțin, și anume problema deșeurilor în spațiu. E, un adevărat, e o adevărată problemă care însă nu e abordată de nimeni. Există foarte multe deșeuri în spațiu, nu știm cum trebuie gestionate, ce să facem cu ele. Cred că în cadrul unei strategii de inovare trebuie să putem anticipa și ce vom face cu acest gunoi spațial. De ce spun acest lucru? Pentru că în cazul deșeurilor nucleare E un adevărat dezastru, nu știm ce vom face. Deocamdată sunt uh, puse în subteran, dar trebuie să găsim o soluție. Cred că aceasta e o problemă care trebuie luată în considerare. Poate îmi veți răspunde. Domnule Telicca, văd că mă ascultați cu mare interes, dar am să continui cu vorbitorul, urmează domnul Riche. Deci, Mulțumesc, doamna președinte. Toate deșeurile sunt monitorizate în mod foarte precis. Există două agenții, dintre care una este americană, care se ocupă de aceste lucruri și care uh, urmăresc îndeaproape aceste deșeuri și există mai multe misiuni uh, orbitale de origine europeană-italiană pentru a încerca să pună niște sateliți care să culeagă toate aceste fărmituri de deșeuri. Deci e un subiect care totuși e foarte important și care poate să aibă o influență a tot ceea ce se află în orbită deocamdată. În fine, eu vroiam să fac o observație. Am ascultat tot ceea ce s-a spus până în prezent. Evident că de multe ori se spune că spațiul poate face multe pentru transporturi. Un fel de listă exhaustivă a tot ceea ce poate fi obținut prin transmiterea de date prin satelit, geolocalizare și nu numai transferul de date, referitor la transportul, la logistică și așa mai departe. Aș vrea să amintesc totuși faptul că spațiul și accesul la spațiu e o componentă clară a transporturilor. Și mie mi se pare chiar anormal ca subiectul acesta să nu fie tratat aici, cu prioritate, în comisia noastră. Evident, accesul la spațiu este deja un transport, cu mijloace de transport. Și e clar că e un subiect deosebit de important. De ce? Pentru că am înțeles cu toții că spațiul ține mai întâi de suveranitate din punct de vedere al apărării, a securității și, evident, suveranitate la nivel civil, uh, apărarea anumitor elemente și nu numai uh, strict legat de transporturi. Dar mai avem în continuare îngrijorări în ceea ce privește continuarea programelor de lansare, care în momentul de față sunt programe pe 3 ani, pe 4 ani, dar nu avem fizibilitate financiară pe acest subiect. S-au făcut eforturi, mai ales de Germania și de Franța, pentru a aborda Ariane 6 și Vega 2, dar în realitate nu avem niciun fel de program pe termen mijlociu și pe termen lung. Și știm că n-am, n-am uh, preferat optica de reutilizabile, ci putem spune că accesul nostru la spațiu e destul de fragil deocamdată și um, nu ține doar de Parlamentul nostru, ci e o problemă europeană, pentru că nu există un singur stat care să poată să asume singur programe de lansare. Deci, în acest sens, Ariane 6 nu, e neapărat, uh, nu are neapărat un viitor și deci e un subiect care neapărat trebuie să fie discutat acum. Și un ultim aspect la care vreau să mă refer, probabil că vor exista zboruri uh, locuite cu, cu pasageri uh, civili, lansare stratosferică, și cred că sunt aspecte pe care nu trebuie să le uităm, pentru că, da, spațiul evident uh, ține de transporturi, ține de servicii și nu numai, așa că ar fi bine să preluăm un pic uh, subiectul în atenția noastră și să ne asigurăm că uh, Uh, deși deocamdată ține de Comisia ITRE, care se ocupă de subiect, că acest subiect până la urmă uh, va fi tratat și în Comisia noastră și să cerem Comisia Europene să vină cu un document de lucru pentru următorii 20 de ani, pentru că o politică spațială nu se definește așa pe 3-4 ani. În ce situație se află Europa? Care este stadiul? Deocamdată nu știm prea multe. Uh, nu știu cum vom menține părțile, cotele de piață pe care le avem în momentul de față, pentru că dacă e să continuăm tot așa, așa, la un moment dat nu vom mai exista, nu vom avea acces la spațiu și vom dispărea cu totul. Madame Mulțumesc, domnule Riche. Doamna Rovudelon. Da, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru propunerile cuprinse în acest aviz foarte complet și vreau să subliniez că există o convergență de opinii și de interese din partea deputaților europeni pe acest subiect, pentru că e vorba de o provocare majoră. Acum, nu știu dacă pot fi atât de negativă precum colegul Dominic Riche, însă împărtășesc multe din uh, cele spuse de dânsul, mai ales asupra faptului că strategia spațială pentru Europa în momentul de față se încadrează într-un context de subutilizare a programelor europene și într-un cadru de concurență internațională din ce în ce mai dură și care amenință poziția de lider pentru industria noastră pe propria sa piață. Și în acest sens, cred eu că uh, ar fi foarte bine să abordăm acest aspect și când uh, aud intervențiile precedente, mă bucur de acest fapt. Comisia ar trebui să aibă o poziție mai clară, în așa fel încât să reglementăm cât mai bine felul în care putem garanta uh, compatibilitatea pentru infrastructurile de transport și Galileo și să dezvoltăm acest uh, Uh, sector cu potențial foarte mare, spre exemplu dronele. Am putea să subliniem și potențialul programelor spațiale europene în materie de analiză a emisiilor de CO2 în domeniul transporturilor. Și sunt convinsă că nu vom putea face abstracție de uh, concurența întreprinderilor străine pe piața de lansare a satelitelor, așa cum s-a spus uh, din partea colegului Riche. Toate țările au adoptat clauze pentru a-și uh, defini piețele, pentru că e vorba de un sector foarte strategic. E bine, Uniunea Europeană încă nu are deocamdată o preferință europeană, așa că cei care uh, se află pe piață uh, uh au concurență din partea întreprinderilor străine care sunt subvenționate, subvenționate și care vin și pun în pericol Galileo sau Copernicus. De aceea noi cred că trebuie să avem reciprocitate, să adoptăm și noi o preferință pentru produse europene în momentul în care se lansează lansează astfel de sateliți destinați programelor spațiale europene. Um, merci, Madame Es ist ein ganz wichtiges äh, Thema, das wir heute im Verkehrsausschuss. Mulțumesc, doamna președinte. E un subiect foarte important ceea ce discutăm noi astăzi. E vorba despre independența strategică a Uniunii Europene în multe domenii în cadrul politicii spațiale. Și deocamdată suntem într-o situație destul de favorabilă. Cu toții avem condiții geostrategice care ne permit să utilizăm uh, la uh, diferite module de lansare. la Curu, spre exemplu, avem o oarecare independență față de Cap Canaveral, avem o poziție privilegiată și dacă e să comparați, spre exemplu, și cu situația din Federația Rusă. Și, după cum s-a spus deja, strategia noastră a ajuns deocamdată la maturitate și dă primele roade. Galileo, la un moment dat, a fost criticat. S-a vorbit de finanțarea sa, 8 miliarde de euro, din care un miliard uh, trebuia să fie plătit de statele membre. Așa s-a și întâmplat. Dar astăzi putem spune că am reușit să avem un satelit de navigație uh, care ne aparține nouă și agenția se află la Praga și colegul Telicica poate să ne confirme acest lucru. Informații. Am mers împreună la Praga și am primit informații foarte interesante pe acest subiect din partea directorilor LOCO și am primit informații prețioase în materie de siguranță aeriană. Am reușit să vedem cum anume funcționează diferitele blocuri funcționale aeriene la nivel de Uniunea Europeană în materie de securitate mai ales. Am observat cum sunt gestionate incidentele Spre exemplu, dacă există interferențe pe canale de comunicare foarte uh, înguste, uh, interferențe, nu știu, din partea rușilor, am observat și în Gibraltar și uh, în Bosfor și Dardanele, cum anume toate aceste lucruri sunt gestionate. Și un punct pe care trebuie să respectăm din punct de vedere strategic, de pildă, această um, perspectivă îngustă mai ales uh, când vine vorba de aplicarea unor taxe rutiere, de pildă, taxa de autostradă în, în Germania. Avem, purtăm o discuție pe care nu ar trebui să o purtăm de pildă. Oricine călătorește în Republica Cehă sau în Austria sau în Germania primește uh, un autocolan pe care îl lipește pe parbriz. Nu putem permite acest lucru. Dacă mari operatori care deja colectează um, taxele de autostradă în Germania, în Italia, în Franța, nu știu cine e în Franța, Dominic. Faptul că acești operatori au putut construi un consorțiu, tocmai ca la Airbus, unde preiau și uh, operatorii de mici dimensiuni. Gestionează totul, uh, tronsoanele rutiere, taxele de autostradă din sada respectivă și pot calcula totul uh, pe o aplicație. Trebuie să discutăm despre acest lucru aici și cer comisiei uh, să abordeze subiectul. Iar un alt aspect care ne-a impresionat considerabil acest sistem global de poziționare de care avem nevoie în Europa, nu știm ce vor face americanii în viitor, Rămâne de văzut uh, ce se va întâmpla și cu, odată ce uh, au fost inițiate aceste atacuri în Siria, ce vor face rusii, po- uh, rușii, poate nu ne vom mai putea pune la dispoziție sateliților. Iată de ce este important să avem sateliții noștri care să poată funcționa cât se poate de repede. Iar acest GPS european, așa ne-a spus directorul agenției, uh, ar trebui, de pildă, oricine are un smartphone, ar putea să fie folosit pe un dispozitiv cu Android. Bineînțeles, nu va funcționa pe uh, Apple, pentru că americanii nu doresc acest lucru, însă pe un Samsung ar putea funcționa și negociază acest lucru ca orice european să poată avea pe telefonul său o aplicație care se permite să folosească acest GPS european gratis, un GPS care e mult mai precis decât cel american, un plus minus de 20 de centimetri. Ar putea permite și în acest fel am, am generat un sentiment de identificare pentru europeni. Zic că iată, uite noi ca europeni uh, ce sistem uh, avem. Britanicii, bineînțeles, nu vor fi alături de noi pentru că vor să aibă uh, sistemul lor, însă eu cred că va fi un sistem, un program excelent. Mulțumesc, mulțumesc domnule Kuhn și acum, timp de câteva minute, Comisia Europeană va avea ocazia să intervină. Doamna Le Cronier. Nu sunt doamna Lecrinier pentru că e într-o comisie paralelă în care se discută despre strategia para, uh, spațială, așa că îmi iau cuvântul în locul său. La parole à nouveau à Monsieur Telinska. Je vous redonnerai la parole. Da, domnul Telicica, să știți că o să vă mai dau încă o dată cuvântul. Da, mulțumesc, dacă îmi permiteți în engleză, mai întâi. We very much welcome your opinion. Salutăm acest aviz și sprijinul pe care l-ați exprimat astăzi în comentariile dumneavoastră cu adoptarea și implementarea strategiei spațiale europene, Comisia are drept obiectiv să aducă beneficiile spațiului pe pământ și să vină cu valoare adăugată pentru economia noastră și societățile noastre. Și cred că și dumneavoastră vă doriți acest lucru, l-ați exprimat în comentarii. Și s-a vorbit despre transporturi. Transporturile sunt un element cheie. Uh, care poate beneficia de pe urma aplicațiilor spațiale și există dovezi semnificative în acest sens, așa cum mai mulți dintre dumneavoastră au menționat diferite exemple. Let me perhaps say a word about, um... Și acum câteva cuvinte referitoare la diferitele programe pe care le avem în momentul de față și la care v-ați referit. Cunoașteți foarte bine Galileo, mai avem și un al doilea sistem EGNOS, un sistem de documentare satelit uh, de, asemănător cu GPS care există din 2011 și, cum spuneam, performanța serviciilor EGNOS a fost excelentă în 2016, un an excelent pentru EGNOS Însă, așa cum spunea și domnul Marinescu, există avantaje și dezavantaje. Unul din dezavantaje fiind că anumite aspecte nu sunt acoperite, anumite suprafețe nu sunt acoperite. Știți că există etapa de servicii inițiale în decembrie 2016 și de atunci uh, putem spune că am făcut în ultimii doi ani destul de multe progrese. Am lăsat trei sateliți uh, din cei opt pe care vrem să-i avem pe orbită și lucrăm înspre următoarele etape pentru a avea o adevărată constelație, o constelație de plină de sateliți, așa cum am planificat-o inițial. Apoi, câteva cuvinte referitor la Copernicus, pentru că e important și pentru sectorul de transporturi. Știți că este programul european care observă spațiul și combină informațiile cu monitorizarea planetei Pământ și avem deja șase servicii operaționale uh, mediu, schimbări climatice, maritim, teritorial, situații de urgență, management și securitatea aplicațiilor. Și Copernicus, în mod foarte clar, poate veni cu sprijin în ceea ce privește rutele navale, uh, poate veni cu informații de, pentru mediu, sub, eu știu, nu știu, situații periculoase și așa mai departe. Și câteva cuvinte acum despre un al treilea subiect, și anume evaluarea de impact pentru diferite inițiative în domeniul comunicațiilor prin satelit, cu implicații pentru gestionarea traficului și care, cu siguranță, ne vor permite să uh, geolocalizăm diferite uh, aeronave a word about, uh, și câteva cuvinte despre accesul autonom la spațiu pe care l-ați menționat. În mod clar, în strategia noastră spațială avem această ambiție de a întări autonomia uh, europeană și de a consolida accesul la servicii, iar strategia ca atare fixează câteva acțiuni pe care vrem să le întreprindem în acest sens. Uh, if I look at your, your... Și în final, dacă e să analizez comentariile dumneavoastră, mai mulți v-ați referit la faptul că trebuie să facem mai multe în ceea ce privește Galileo, să ne gândim eventual la legislație. Pot să vă spun că în strategia spațială spunem în mod foarte clar și citez, Comisia va lua măsuri concrete, printre care și de natură de reglementare, pentru a asigura beneficiile necesare ca urmare a introducerii Galileo în diferite domenii, cum ar fi uh, telefoane mobile, infrastructură critică sau aviație. Deci, în mod foarte clar, și noi ne gândim la acest lucru și în ceea ce privește telefoanele mobile, aș veni cu o informație pozitivă. S-au anunțat deja Uh, informații despre uh, telefoane lansate pe piață și compatibile cu Galileo, printre care și Samsung. Și astfel aș încheia și vreau să vă mulțumesc tuturor. Pot să vă asigur că acum lucrăm pe măsuri foarte concrete pentru a implementa această strategie spațială și raportul noastră și uh, sugestiile conținute vor fi cu siguranță foarte utile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum să-i dau cuvântul din nou domnului Telecica. Also, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și să mulțumesc tuturor colegilor care au venit cu sprijin față de raportul doamnei uh, Ghezina Meissner și aprecierea exprimată față de acest uh, raport. În mod foarte pozitiv am să transmit aceste comentarii. Din observațiile și comentariile ce au fost făcute, ca și reacție la uh, ele, pe scurt, mai întâi, e un element cheie să avem această strategie spațială, dar tot atât de important ca în orice altă strategie pe care o vom avea pe viitor, ca aceasta să oglindească și capabil, cap, cap, capacitățile noastre în domeniu. Aici e vorba de spațiu. Galileo, Copernicus, EGNOS sau indiferent ce-o fi. Avem uh, infrastructură, nu asta e problema. Infrastructura e de vârf, e bună, Însă, discrepanța intervine între oportunități și lumea reală. Și așa cum a spus și noastră, doamna președinte, când v-ați referit la legătura care trebuie să existe cu inovațiile din domeniul transportului. Și asta e aplicabil și pentru transportul și pentru multe alte sectoare. S-a menționat de asemenea și vizita Comisiei Tran la Galileo, în Praga. A fost interesant dar a fost și interesant faptul că nu am primit toate răspunsurile, ceea ce ne-a demonstrat că există anumite neajunsuri între noi ca și instituții și agenții și cei care pot să stabilească, să înființeze startup-uri și să lanseze activități. Deci aici noi trebuie să venim cu răspunsuri. Și sunt de părere, și de altfel și Ghezine Meissner e de părere, că uh, pot fi făcute multe în acest domeniu. Deci, e vorba și de implementare, de transpunerea infrastructurilor în realitate. Apoi, referitor la deșeuri, așa cum a spus și Dominic Riche în prezentarea sa, în observațiile sale, sunt de acord, însă trebuie să mergem și mai departe. Nu e vorba doar de deșeuri. Acum că ne dorim să avem economia circulară și avem legislația în domeniu, exact același lucru, valabil și pentru stra strategia spațială. Trebuie să aplicăm același principiu ca și în economia circulară. Avem baza, avem instrumentele, avem uh, tot ceea ce ne trebuie pentru a crea acel avânt necesar, chiar și în tehnologiile spațiale și care să țină seama de ideea de economie circulară pentru a gestiona astfel și deșeurile. Și cred că în ceea ce s-a prevăzut în anexele uh, uh, textului pot merge în această direcție. Și s-au mai făcut și câteva observații, așa cum spunea domnul Marinescu, spre exemplu, Uh, eu, da, bun, o înlocuiesc pe doamna raportor, așa că nu mi se pare prea colegial să răspund la absolut tot în numele său, însă poți fi, puteți fi sigur că voi transmite aceste comentarii și cu siguranță dânsa va găsi modalitatea de a răspunde în mai mică sau mai mare măsură. Merci, Mulțumesc, domnule Telicca. Doamna Iala Sender, un minut. Justo era para, para contestarle sobre el tema de los residuos. În ce privește deșeurile spațiale, Eh, centrul din eh, țările de jos care depinde de ESA eh, ne-a arătat în cursul misiunii noastre proiecte pentru a colecta acele deșeuri spațiale și era ceva chiar curios, era un fel de năvod, în fine, lansat de pe un satelit care colecta deșeurile și mai era și alt proiect cu un fel de undiță care, care prindea cele deșeuri. Și în fine avem și în Spania agenție spațială, deci sunt uh, proiecte care sunt în de desfășurare, așa ca să vă răspund uh, preocupărilor. de très Da, vom uh, urmări de aproape chestiunea deșeurilor, că nu știm uh, detalii despre ele și acum să revenim pe pământ. Sur la terre. On n'a pas le micro, ça ne fonctionne pas comme ça. On va, on va... Intervenție fără microfon. De ce, da, ce se întâmplă cu deșeurile, unde sunt ele duse, că nu trebuie ca spațiul cosmic să devină un coș uh, de gunoi. de Madame uh, Mulțumesc, uh, domnule Tenic, ca <clears throat> purtător de cuvânt al doamnei Maia, mulțumesc pentru răspunsurile adresate colegilor. Anunț că depunerea amendamentelor um, poate avea loc până pe data de 19 aprilie la orele 12. Dire dans pas très longtemps. Deci nu mai e mult timp până acolo. Continuăm. Ultimul punct. Prezentation par la Comisie Europeană. Prezentare de Comisia a proiectului de act delegat referitor la adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate feroviară dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei. Bienvenue pour un maximum de temps entre 5 et 7 minutes. 5 până la 7 minute, dacă vă convine. Foarte bine, atunci aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, vă prezentăm uh, proiectul de delegat pentru specificații tehnice de interoperabilitate STI. Uh, foarte important pentru uh, punerea în aplicare a celui de-al patrulea pachet uh, feroviar. Cum bine știe Comisia dumneavoastră, acest pachet are doi piloni. pilon tehnic a fost adoptat în iunie anul trecut, pe 15 iunie. <clears throat> Și știți, care este contextul și care este obiectivele cel de-al patrulea pachet feroviar, adică să creăm o zonă feroviară europeană, să îndepărtăm barierele. Și astfel sperăm să creăm mai multe oportunități de afaceri pentru operatori și mai ales uh, noi și mai bune servicii pentru pasageri și pentru uh, transportatorii de marfă. Deci speram că va avea loc o schimbare modală și va duce avantaje uh, și de asemenea ne va permite să respectăm uh, obiectivele de mediu și economice și atunci uh, prevedem mai multă simplificare în ce privește mm, activitatea legislativă, costuri administrative reduse. Ajutăm și pe fabricanții în Europa să dezvolte produse și servicii mai ales uh, un aspect al cel de-al patrulea pachet se referă la îndepărtarea reglementărilor de la nivel național, acolo unde e cazul. Uh, și revizuirea altora și sperăm eliminarea majorității, ceea ce se și întâmplă la ora actuală. De o parte importantă a pilonului tehnic al reglementării e rolul sporit al Agenției Euro- uh, Feroviare Europene pentru autorizare și certificare. Uh, e prezut în ghișe unic pentru o mai bună coordonare în certificare, mai ales pentru servicii transfrontaliere. Comisia lucrează de aproape cu agenția pentru a pregăti uh, condițiile necesare pentru punerea în aplicare acestei părți a pachetului, cu dezvoltarea metodologiei, certificatele, autorizațiile, metodele de siguranță și așa mai departe. Standardele tehnice pentru interoperabilitate, așa numitele STI, sunt o caracteristică nouă a celui de-al patrulea pachet, trebuie modificată, adaptată la progresul tehnic și sigur STI-urile sunt din ce în ce mai importante pentru că sunt uh, parte fundamentală a bazei pe care agenția va acorda autorizațiile pe viitor și cum s-a convenit la negocierile între Parlament și Consiliu, conform articolului 5 al Directivei Interoperabilității și anume Directiva 2016-797, deci articolul 5 spune că Comisia are uh, competența de a adopta acte delegate pentru a stabili obiectivele acestor STI-uri, standarde tehnice de interoperabilitate sau specificații tehnice de interoperabilitate, ceea ce discutăm astăzi, o caracteristică importantă a acestui act delegat e că trebuie adus acum, înainte de a mai fi modificate STI-urile, deci în trecut standardele tehnice acestea erau adoptate direct de către Comisie, fără un, fără un cadru general. Acum trebuie întâi să adoptăm actul delegat și acesta uh, furnizează obiectivele STI-urilor înainte ca acestea în sine să poată fi adoptate. Și cred că e bine să fie așa, pentru că înseamnă că avem o ocazie de a ne asigura coerența între diversele STI-uri, pentru că obiectivele fiecăreia să fie coerente între ele și să aveți și dumneavoastră regiuitorii și toți actorii implicați de altfel o idee a obiectivelor noastre cu STI-urile în întregime și să ajutăm și o, cu linie orientativă de discuție generală. Și după ce se adoptă actul delegat, și e important să fie adoptat rapid, acesta devine baza obiectivelor specifice pentru fiecare dintre STI-uri și acestea la rândul lor vor fi adoptate și puse în aplicare pe viitor pe baza recomandărilor date Comisiei de către Agenția pentru Căile Ferate și esterurile vor fi uh, înființate conform articolului 51.3 acte de punere în aplicare Uh, ce se întâmplă la ora actuală cu actul delegat e că se desfășoară consultări informale cu Agenția Helor Ferate. Iată, s-a desfășurat și în iunie, august anul trecut. Acum uh, există și activitatea unui grup de experți la nivelul comisiei. În ianuarie a avut loc o audiere la care a fost invitat Parlamentul. Cred că a trimis Parlamentul un reprezentant și am avut și o perioadă de consultări. 350 de comentarii au fost primite până acum și perioada uh, finală pentru uh, uh, consultările publice e deschisă până pe 17 aprilie și după acea dată Comisia sperăm că va acționa rapid și va adopta actul respectiv și apoi se va deschide perioada eventualelor obiecțiuni uh, din partea Parlamentului și Consiliului, dar sperăm să nu fie cazul. Așadar, pe scurt, structura actului veți vedea că are articole inițiale în care am încercat să definim uh, chestiuni de interes general, care trebuie luate în considerare în toate steiurile mai ales chestiuni de interoperabilitate generală, cerințe, evaluarea costurilor, beneficiilor și așa mai departe. Și apoi, dincolo de asta, sunt articole specifice ce se ocupă cu fiecare din cele 11 STI-uri, cu obiective specifice pentru fiecare dintre ele și mai apoi ce aș mai putea spune, câteva puncte cheie care trebuie notate. Asta la nivelul actelor delegate, câteva obiective specifice legate de integrarea schimbărilor care decurg din cel de-al patrulea pachet feroviar, mai ales nevoia de coerență pentru perioada de tranziție, chestiuni legate de validitatea certificatelor, ce se întâmplă când schimbăm STI-urile, ce impact va avea asupra certificatelor care au fost acordate în conformitate cu STU-urile de la ora actuală. Apoi să vedem ce facem cu subsistemele și vehiculele existente la ora actuală, uh, analize cost-beneficii ca parte în analiză pentru dezvoltarea de noi STI-uri Apoi, noi obiective specifice, legătură cu chestiuni orizontale, inovare. Iată cum uh, din nou s-a produs uh, acel transfer spre calea ferată, încercăm să avem o, uh, un plus de inovare în sectorul feroviar și atunci va trebui ca acest lucru să se reflecte și în regulament, în standardizare, certificare, deci reducerea costurilor și, în final, un set de măsuri care au legătură cu digitalizarea, dezvoltarea serviciilor informatice, RTMS. Opresc aici, vă stau la dispoziție dacă aveți uh, întrebări. Desigur, este și colegul meu alături de mine, responsabil pentru negociere, el cunoaște mai bine detaliile. Iată, vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Je vais prendre... Doamna președinte, mulțumesc și acum întrebările. No, Wim van de Uh, Voorzitter, dank u zeer. Ehm, bij veel... Mulțumesc, doamnă președinte. În eh, multe discuții de acest gen eh, știm, diavolul se ascunde în detalii. Și actele delegate, cred eu, e că nu se bucură de destul atenție în Parlament. Acestea fiind spuse, am o întrebare pentru domnul de la Comisia Europeană. Și anume dacă vedem ce se întâmplă cu un act delegat. În procesul elaborării sale toată lumea vrea să fie implicată, dar ce se întâmplă apoi cu etapa de punere în aplicare? Da, poate e de vreme acum, uh, negocierile sunt în curs, la negocierile celor de-al patrulea pachet, mai erau încă state membre care erau la faza de punere în aplicare a celui de-al doilea pachet feroviar. Deci întrebarea mea ar fi ce se întâmplă în ce privește cu punerea în aplicare. Există diferențe de la stat la stat. Ce se întâmplă cu gestionarea infrastructurii, Cred că sunt elemente care afectează operatorii de, de rețea și gestionarii de rețea și mi-ar mm, plăcea să obțin și niște întrebări, pentru că ei sunt cei care vor fi cei mai afectați. Așa cum domnul Kramer. Ja, meine Frage geht natürlich in dieselbe... Întrebarea mea merge, bineînțeles, în aceeași direcție. Cel de-al patrulea Uh, pachet uh, feroviar am, lu- am luptat să devină acte delegate și nu a fost deloc simplu pentru că totul e foarte tehnic. Noi, în calitate de Parlament, cred că ne putem compara cu o întreprindere feroviară pentru că suntem cu adevărat europeni. Întreprinderile feroviare sunt ultimele întreprinderi naționale, privesc doar avantajele lor la nivel național și nu le prea pasă nici când negru sub unghii de Europa, ca să spun așa. Uh, Iată de ce am purtat o luptă grea unde am uh, reușit în cele din urmă că acum e vorba de un act delegat. Noi decidem dacă e un lucru politic sau un lucru tehnic. Iar uh, comisia ne poate sprijini și nu voi uita, de asemenea, când a fost vorba de RTMS, așa cum s-a întâmplat când am decis că autoritatea feroviară trebuie să aibă ultimul cuvânt, cât s-au împotrivit statele membre, au spus că totul e excelent, deși în urmă cu 12 ani deciseseră, da, RTMS, în regulă vrem, dar trebuie să fie o bază compatibilă peste tot. Avem 10.000 de kilometri de tronsoane feroviare RTMS, dar nici măcar o singură locomotivă care să poată circula peste tot. Dar statele membre ne-au spus, nu, totul era excelent și putem continua. Uh, doar pentru că noi, la pilonul tehnic, raportorii am putut uh, colabora atât de bine, am reușit să-i convingem, nu am putut, uh, le-am spus, uh, i-am spus germanii, nu se poate, după ce au risipit 10 ani bani frumoși, să poată continua pe aceeași cale. Acum însă întrebarea e când se va realiza totul să nu facem, să repetăm aceeași greșeală ca la RTMS, formularea, legile, totul excelent, însă încă o dată fiecare stat membru procedează după bunul plac. Încă o dată o întrebare a comisiei, pentru comisie, cum împiedicați ca cele din urmă să ajungem la două sisteme diferite. Aceasta este marea noastră temere, pentru că vrem să înaintăm, nu să regresăm. Așadar, încă o dată, concret calendarul, dacă nu există consens cum procedați, decideți dumneavoastră împreună cu noi, dar nu cu statul membru respectiv, încă o dată cum vreți să facem că mm, să nu există întârzieri, ci să ne realizăm obiectivele concret uh, în interesul Europei și nu al unui stat membru. Uh, da, câteva întrebări. Uh, I have some problems with Am uh, câteva probleme cu o formulare vagă. Mă rog, poate e ceva normal, dar și coordonatorii mei au spus că, domnul coordonator fan uh, de cap a spus că diavolul e, se ascunde în detalii, deci nu prea văd detaliile acestui cadru pe care l-ați prezentat. Exemplu, articolul 6 aceste decizii delegate, e vorba de zgomotul cauzat de transportul de marfă pe calea ferată. Nu se spune nimic despre ce abordare veți avea. Deși noi știm că situația e diferită de la stat la stat, sunt unele care adoptă măsuri mai severe, altele din estul Europei care se confruntă cu o mare polare fonică, deci situația e foarte diferită la stat la stat și la unde spuneți ce abordare veți avea. Apoi articolul 14 și emiterea de bilete. Aici nu vedem din nou detaliile, ce planuri aveți că, dacă îmi aduc eu bine minte, se prevede o perioadă delungată de tranziție și sigur s-a spus că și piața trebuie să spună cuvântul înainte de a acționa Comisia Europeană și încă ceva în legătură cu articolul 10 persoane cu mobilitate redusă E un subiect foarte important pentru că vorbim de mai mult de 30.000 de gări uh, unde este o diferență mare, o diferență, mă scuzați, mare de la um, peron, nivelul peronului până la nivelul uh, uh, porții uh, compartimentului de tren și nu există acces pentru cei în cărucior, scaun cu rotile și așa mai departe, deci trebuie făcute îmbunătățiri și pentru asta ai nevoie de bani și de timp. Deci veți, sper să țineți uh, cont și de timpul legat de, uh, și de aspectul legat de timp și de cel financiar. Mulțumesc. Alors, moi si je m'étais... Președinta, m-am scris și eu la cuvânt. En train de vous demander, la Commission européenne, c'est vraiment aujourd'hui, c'est Comment vous allez... Deci, cum, întrebarea e cum și când va acționa Comisia? Și a vorbit și de Deli despre asta și aș vrea să revin la articolul 14, alineatul 6 al actului delegat. Deci, eliberarea sau emiterea directă de bilete. Aici trebuie mai multe detalii sau trebuie precizate lucrurile. Directiva în 2016 Eh, prevede un sistem comun de informare la casele de bilete și acesta ar trebui să permită să se include și, să se include și soluții de mobilitate multimodală, transfrontalieră și așa mai departe. Deci eh, ar trebui ca eh, toate companiile feroviare să contribuie la dezvoltarea acest, acestui sistem în mod nediscriminatoriu și interoperabil deci să existe toate datele necesare ca să oamenii să-și poată planifica mai bine călătorile, să cumpere bilete. Statele membre trebuie să uh, vegheze că acest sistem să nu creeze discriminări între companiile feroviare și să se țină cont de necesitatea de a asigura caracterul confidențial al informațiilor cu caracter comercial, să se respecte regulile concurenței și așa mai departe. Deci, Comisia trebuie să monitorizeze lucrurile și să fie și responsabilă pentru punerea în aplicare acestor măsuri și să facă la nevoie și propuneri de lege. Așadar, e ceva simplu și anume, are sau nu are Comisia inițiative în acest sens și dacă da, vrem și noi să știm când le va pune în aplicare. Monsieur Kramer, vous vouliez rajouter... Domnul Kramer, mai vreți să adăugați ceva, vă rog. Ja, ganz kurz, also mit den... Foarte succint, Uh, informația referitor la biletele de-a lungul Europei. Nu există nicio problemă la nivel european dacă, la nivel, și la nivel internațional dacă e vorba de um, avioane. În ceea ce privește traficul feroviar, ni se spune că e vorba de un secret uh, de funcționare. Ne-ați spus că fie aceste informații vor fi puse la dispoziție după trei ani sau nu. Ce faceți în cele din urmă? Comisia, ne răspundeți într-o jumătate de minut, dacă nu... Veți veni cu răspunsuri uh, concrete prin e-mail. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, uh, întrebarea domnului Van de Camp referitor la legislație, cum vom, uh, ne vom asigura că se face transpunerea nu e foarte strict în ceea ce privește actele delegate, dar referitor la transpunerea de plină a celor de-al patrulea pachet feroviar, lucrăm cu statele membre și le-am informat că comisia care se ocupă de reglementare le va oferi îndrumări privind transpunerea legislației în deosebi unde există probleme cu acele dispoziții legislative care poate nu sunt clare pentru toate statele membre. Sperăm că în acest fel să ajungă la o transpunere mai lină decât s-a întâmplat până acum. Noi uh, le stăm la dispoziție statelor membre. Sperăm ca statele membre cel puțin să fie dispuse să pună în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat, pentru că va fi în avantajul lor. Acum, uh, observația domnului Kramer referitor la o abordare consecventă. Un uh, lucru nou în acest sens, un element distinctiv al celui de-al patrulea pachet feroviar, este că nu ne bazăm în exclusivitate pe statele membre de a transpune dispoziții conform normelor naționale, ci oferim șansa întreprinderilor feroviare să se adreseze agenției feroviare pentru autorizare pentru certificatele de siguranță. Prin acest proces, așadar, agenția va aplica regulile noastre într-un mod uniform de lungul Europei. Sperăm că în acest fel o parte din problemele la care am asistat în trecut vor dispărea sau cel puțin vor fi reduse semnificativ. Sperăm să eliminăm uh, și normele naționale și prin îmbunătățirile ulterioare aduse în uh, STI vom reuși să eliminăm acele obstacole care în trecut au dus la abordări regionale. E clar că ce apare în actul delegat e un cadru în linii mari, încă mai e mult de făcut. Există eforturi considerabile care se fac la Comisie, la Agenția Feroviară și în discuțiile noastre cu statele membre pentru a vedea cum gestionăm un subiect deosebit de delicat din motivele pe care le-am expus, le-am prezentat într-un mod care să fie proporțional și care să răspundă îngrijorărilor specifice, de pildă din Valea Rinului, din Germania, fără a împiedica traficul feroviar în alte părți din Europa. Să vedem cum putem face ca totul să funcționeze atât la nivel juridic cât și la nivel diferitelor uh, aspecte referitor la specificațiile tehnice Vom permite de asemenea introducerea noilor inovări tehnice care pot apărea pe parcurs. Deschidem așadar posibilitatea găsirii unor soluții specifice. În ceea ce privește emiterea biletelor, o chestiune delicată pentru această comisie, sunt conștient, prin TSI creăm cadrul um, specific care permite comunicarea datelor atât în ceea ce privește um, timpul, uh, calendarul și așa mai departe. TSI nu poate forța întreprinderile feroviare să pună la dispoziție capacitatea lor și instrumentele lor de a uh, vinde bilete. Domnule președinte, v-ați uh, epuizat timpul pentru că nu trebuie să uităm că aveți un timp limitat. Eu, domnule Fiș, aș dori ca, când vine vorba de această chestiune a emiterii biletelor, să ne emiteți un e-mail precis, pentru că noi suntem legiuitori și astăzi ne aflăm într-o situație urgentă. Trebuie să știm dacă comisia e gata pentru a veni cu propuneri concrete. Așadar, domnule Fiș, aștept cu nerăbdare e mail dumneavoastră. De acord? Foarte bine, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor membrilor. Sesiunea se suspendă, stimați coordonatori. Ne regăsim în exact 6 până la 7 minute. Aveți uh, timpul necesar pentru a vă lua o cafea, pentru a rezista până la 6 și jumătate.